Euh, il Colleagues, I apologize. Dragi colegi, îmi cer scuze pentru această întârziere. Însă cu toții suntem victimele grevei. Deci putem înțelege de ce prezența la această întâlnire nu este deosebit de mare, cu toate acestea, trebuie să începem reuniunea noastră. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. O adoptăm în forma sa actuală, vă mulțumesc. Am și câteva comunicări. În primul rând, aș dori să vă aduc aminte că, vom, că mâine dimineață va avea loc o reuniune extraordinară a, a comisiei noastre pentru a continua cu audierea candidaților care urmează să facă parte din Comitetul Unic de Rezoluție. Știți foarte bine că astăzi îl vom uh, audia pe candidatul pentru postul de președinte. Mâine îi vom audia pe ceilalți uh, șase candidați în cadrul unei reuniuni extraordinare. O asemenea reuniune, reuniune extraordinară va fi organizată și săptămâna viitoare, luni la Strasburg, unde vom discuta și despre raportul anual privind activitatea Băncii Centrale Europene, raportul fiscal anual. Vom avea voturile privind candidații din Comitetul de Supraveghere, votul privind cererea de a obiecta și cererea de a renunța la, la o obiecție temporară privind actele delegate uh, pentru directiva privind redresarea și rezoluția băncilor și contribuțiile la fondul unic de rezoluție. Vom, vom discuta și cu mini, uh, președintele Ecofin, domnul Padoan. Pot să vă prezint și situația actuală a trialogurilor în desfășurare. În primul rând, o veste bună am ajuns la un acord politic în ceea ce privește dialogul tripartit referitor la datele statistice după mai mult de 2 ani de negocieri cu ajutorul președinției italiană, cu ajutorul domnului comisar, domnului comisar Tyson, care este responsabilă pentru Eurostat, și mulțumită raportorului nostru, domnul Bayer, și a raportorilor din umbră, putem vota un acord timpuriu în a doua lectură pe marginea unui dosar deosebit de important, care va garanta că directorul Eurostat va, fi, uh, va apărea în fața Parlamentului European după ce va fi numit Vom garanta de asemenea separarea celor doi uh, piloni privind sistemul european, de stat, uh, sistemul european statistic și uh, sistemul băncilor centrale europene, Garantăm în același timp independența băncii centrale europene în, investi- în anchetele, în analizarea datelor statistice pentru a evita fraudele în acest domeniu. Mai există și alte norme prevederi mai puțin importante, însă, în general, rezultatul este unul pozitiv. În ceea ce privește taxele interschimb multilaterale, a mai avut loc uh, în luna decembrie o întâlnire tripartită. Din păcate, pozițiile instituțiilor sunt îndepărtate. Tocmai de aceea cerem Consiliului uh, să se apropie de poziția noastră politică pentru a putea încheia cu succes și acest uh, trilog deosebit de important. Știți foarte bine că aici raportor este domnul Salba. Și în fine, câteva remarci privind procedura legată de programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 în contextul acordului cadru încheiat cu Comisia Europeană, Așteptăm o decizie din partea Comisiei Europene și apoi Parlamentul European va reacționa la această decizie, însă ținând cont de schimbul de scrisori între vicepreședintele Hill și vicepreședintele Timmermans și de impactul acestui punct în mass media, aș dori să clarific poziția comisiei noastre, așa cum au convenit coordonatorii. Noi ne dorim ca toate dosarele existente să fie continuate de Comisia Europeană și am propune să evităm riscurile aduse de anumite comunicări, așa cum este cea din scrisoarea domnului Hill care să împiedice statele membre uh, în găsirea unui acord. Deci aceasta este, comisia, aceasta este poziția Comisiei noastre. Cerem Comisiei Europene să uh, continue munca pe marginea tuturor uh, dosarelor începute și vom reveni cu poziția oficială pe, după data 16 decembrie, în momentul în care vom primi decizia Comisiei Europene. Acum putem trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiectul de aviz în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a directivei uh, privind anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă. Am cerut uh, aplicarea articolului uh, 54 cu în legătură cu mai multe puncte din propunerea Comisiei Europene care țin de competența Comisiei noastre. Și aș dori să dau imediat cuvântul raportorului nostru, colegul nostru, Ole Lutison, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că drepturile acționarilor um, nu, nu reprezintă o temă foarte ușoară. Dezbaterea de astăzi este una polarizată. Unii consideră că această propunere a comisiei este una foarte, foarte bună, alții care consideră că este foarte proastă. Comisia noastră cred că trebuie să fie deosebit de, preuco- de atentă, trebuie să identificăm elementele pozitive și cele negative din această propunere Trebuie să cernem toate argumentele pro și contra pentru a putea redacta un proiect de aviz bine gândit și adecvat. Trebuie să găsim calea de mijloc între aceste două extreme. Și eu, în calitate de raportor, mi-aș dori să asist la o dezbatere deschisă pe parcursul următoarelor săptămâni. Sper că împreună vom reuși să găsim o soluție în urma uh, dezbaterilor pe care le vom uh, purta. Este important să ne stabilim anumite priorități pentru și, și să uh, adoptăm un proiect de aviz care se bucură de un sprijin cât mai larg. Din punctul de vedere al motivelor care stau în spatele acestei propuneri a Comisiei, sunt de acord cu motivele uh, Um, enumerate de Comisia Europeană în momentul în care a făcut această propunere. Dacă este să ne gândim la managementul unor companii, uh, deciziile managerilor nu sunt întotdeauna în favoarea uh, tuturor acționarilor. În al doilea rând, uh, multe societăți acționează pe un termen scurt și să pierdă din vedere o perspectivă pe termen lung. Acest lucru înseamnă, printre altele, că nivelul de investiție este unul prea redus și uh, nu se întreprind uh, elementele necesare pentru consolidarea viitorului societății. Dacă uh, te concentrezi prea mult pe, termenul, pe termen scurt, acest lucru va uh, influența în mod negativ perspectiva de viitor a companiei respective. Aprox- aproximativ 44% din proprietarii, din proprietarii societăților europene cotate la bursă sunt uh, din exteriorul, din afara Uniunii Europene. Și este foarte dificilă colaborarea între proprietari într-un context transfrontalier. Consider că este nevoie să avem uh, reguli minime în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că piața unică va funcționa mai bine din acest punct de vedere. Cred că uh, acțiunile transfrontaliere trebuie să fie facilitate. Este un element esențial pentru uh, piața capitalului din Uniunea Europeană la care începem să lucrăm acum. Ce putem face pentru a combate pasivitatea și lipsa de angaj, angajament suplimentar? Am putea să ne gândim la alte aspecte, de exemplu, investițiile unor instituții cum sunt fondurile de pensii. Foarte multe societăți vor uh, merge mai departe cu comportamentul lor de până acum dacă nu vom impune noi o schimbare dacă investitorii străini și managerii fondurilor de capital ar avea o perspectivă pe termen lung, o asemenea schimbare de, mentali- de mentalitate ar fi pozitivă pentru societăți în sine. Cred că investitori, investitori mai activi, desigur, nu reprezintă o soluție universală la toate problemele pe care le avem. Este vorba doar de o parte a soluției uh, de care avem nevoie. Trebuie să ținem seama de toate modalitățile în care acționarii pot contribui la bunăstarea unei companii. angajații, mediul în care aceștia se desfășoară activitatea, toate aceste elemente sunt importante. Investitorii după, instituționali, după cum am spus, reprezintă doar o parte a acestei ecuații și în acest context cred că, în detaliu, propunerea Comisiei este una bună. Am cu toate acestea câteva uh, semne de întrebare în, în ceea ce privește uh, tranzacțiile la care participă și alte părți. Mie mi se pare că, din acest punct de vedere, Comisia nu a propus o modificare uh, radicală proiectul meu de aviz poate fi rezumat în, cu, cu cinci puncte. În ceea ce privește posibilitățile de identificare a acționarilor, aș dori să există o prevedere prin care să fie promovat dialogul între acționari. Companiile care și-au identificat acționarii trebuie să îi informeze pe ceilalți acționari în ceea ce privește detaliile de contact, pentru că acest lucru ar ușura comunicarea între acționari, astfel, astfel încât aceștia să poată discuta punctele relevante pentru companie. Dacă dialogul va fi îmbunătățit, atât guvernanța cât și uh, angajamentul față de, de, de societatea respectivă vor fi îmbunătățite. Din punctul de vedere al activității uh, managerilor, cred că trebuie să mergem puțin mai departe decât se face în propunerea comisiei. Trebuie să ne asigurăm că există o egalitate de șansă și uh, transparența este uh, promovată. Ar trebui să existe o obligativitate de a, de a publica informațiile privind structura uh, proprietarilor, structura uh, acționarilor. Uh, Propunerea comisiei mi se pare prea lipsită de conținut din acest punct de vedere. Trebuie să, trebuie să înțelegem cât, cum au funcționat diferitele investiții făcute de, de companii. Drepturile de vot reprezintă un alt aspect important. Trebuie clarificate aspectele ținind de consilierea oferită pentru a ajunge, pentru a determina un vot Apoi, în ceea ce privește remunerarea membrilor Consiliului, Consiliilor uh, Directoare și, propun, și din acest punct de vedere, propunerea cred că trebuie să fie mai uh, strictă. Propunerea este prea largă în acest uh, moment acționarii, dreptul de veto al acționarilor vis-a-vis -vis de remunerarea uh, managementului ar trebui să fie unul um, luat în serios și cu greutate și trebuie să existe o, din nou o publicare a acestor uh, remunerații. Mai există și alte probleme legate, legate de această propunere. Avem nevoie de transparență, dar până la urmă eficiența funcționării unei societăți trebuie să primeze și eu mi-aș dori să ajungem la un nivel clar și simplu de înțeles la nivel european. Unde anume vom uh, decide că trebuie să se, regă- să se regăsească acest nivel este deschis uh, discuție în continuare. Mie mi se pare, de exemplu, o idee foarte bună să permitem statelor membre să decidă dacă aceste tranzacții trebuie, trebuie votate de către acționari dacă depășesc uh, un procent de 5% și aștept cu nerăbdare un dialog constructiv în următoarele săptămâni pe marginea acestor teme Eu intenționez, pe cât este posibil, să găsesc o soluție care să se bucure de o, de o majoritate, de sprijinul unei majorități uh, cât mai largi. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Acum, în numele grupului PP, dau cuvântul domnului Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul Schwab, în calitate de raportor din umbră al PPE. Din păcate, nu poate participa la reuniunea de astăzi a comisiei noastre. Tocmai de aceea m-a, rug- rugat să vă prezint câteva rămași din partea dumnealui vis-a-vis -vis de acest raport. Aș dori să uh, îi mulțumesc domnului Ludvison și numele lui Andreea Schwab pentru acest proiect de raport. Câteva rămași generale, în primul rând. În general, obiectivul Comisiei Europene de a avea o transparență sporită și de a proteja mai bine drepturile acționarilor este sprijinit de PPE și de domnul Schwab. Din punctul de vedere al domnului Schwab, unele propuneri ale Comisiei Europene trebuie examinate pentru că nu considerăm că avem nevoie de toate aceste noi propuneri. Ținând cont de tradițiile diferite Mm, din punctul de vedere al dreptului uh, societăților comerciale, de diferențele structurale existente între statele membre, trebuie să examinăm, să înțelegem care sunt aspectele care ar putea să fie reglementate direct de statele membre. Acum câteva remarci concrete. Articolul 9a, dreptul de vot privind uh, politica de remunerare. Aici, domnul Schwab m-a rugat să vă transmit că propunerea comisiei este foarte detaliată în ceea ce privește politica de remunerare. Dumnealui nu este convins de necesitatea includerii tuturor acestor elemente detaliate și, în plus, ar trebui să examinăm cu grijă dacă toate cerințele uh, din, de la articolul 9 sunt uh, necesare sau, din potrivă, poate uh, este vorba de uh, unele aspecte care nu contribuie în mod esențial la o mai bună protecție a acționarilor. În ceea ce privește uh, articolul 9b, votul pe marginea raportului uh, referitor la remunerare, nici în legătură cu acest punct, raportorul nostru din UV nu este convins, pentru că este vorba de o repetare a unei decizii aprobate deja de acționari și nu, cred că ar trebui să examinăm dacă avem nevoie de o asemenea reglementare dublă, pentru că um, în mod evident uh, se creează o sarcină administrativă suplimentară. În plus, statele membre ar trebui să se bucure de un spațiu de, de manevră mai mare uh, pentru a alege structura pe care o consideră cea mai uh, potrivită pentru societățile comerciale. În ceea ce privește punctul, uh, articolul 9c, aici domnul Schwab are dubii în legătură cu necesitatea accept, acceptului prealabil din partea acționarilor, așa cum se prevede în, în, în propunerea comisiei. Procesele decizionale într-o întreprindere, dacă acceptăm această propunere, ar fi ar deveni mai dificile și ar presupune un timp mai uh, lung, ceea ce ar submina până la urmă eficacitatea funcționării unei, uh, unei societăți. Și noul sistem nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra uh, modului de desfășurare a activităților cotidiene într-o, într-o societate. Domeniul de aplicare ar trebui să fie restrâns, astfel încât să fie cuprinse doar uh, activitățile uh, care pot avea un impact negativ asupra societăților respective. Acestea sunt, pe scurt, remarcile domnului uh, Schwab. Vă mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Și acum, domnul Sam Potter, cu numele ECR. I am speaking on behalf... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele domnului Fos, care este raportor din umbră și n-a putut veni astăzi. Uh, în primul rând, dorește să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Domnul Fox recunoaște care sunt avantajele de încurajare a angajamentelor pe termen lung și a inițiativelor care facilitează activitățile investitorilor și cresc transparența. De aceea, domnul Fox susține, în general, obiectivul global al acestei directive și creșterea guvernanței corporative. Totuși, domnul Fox este conștient de faptul că există uh, foarte uh, multe feluri de acționariat în Uniunea Europeană și că este foarte greu să se aplice o abordare generalizată pentru toate cazurile. De aceea, se gândește că aceasta este o directivă de armonizare la niveluri minime. Dânsul este de acord cu faptul că trebuie să depindă de statele membre, în funcție de contextul național, să se ceară sau nu un vot al acționarilor care să fie proporțional cu acel 5% plus partea reprezentată a acțiunilor. Domnul Fox consideră că s-ar putea să fie necesar să se permită câteva excepții de la regulă pentru a asigura munca de rutină, de exemplu, în afară de excepțiile care sunt propuse pentru tranzacțiile acelorași companii și, de asemenea, tranzacțiile uh, făcute în mod obișnuit n-ar trebui să fie supuse acestor taxe. Domnul Fox susține amendamentele raportorului de protecție a pieții unice prin, uh, un, prin niște taxe anticoncurențiale la nivel transfrontalier. Consideră de asemenea că transparența este esențială, dar aceasta n-ar trebui să fie făcută în detrimentul uh, drepturilor la viață privată sau în detrimentul securității oferite unei companii. De aceea, dânsul este de acord cu clarificările raportorului făcute la acest punct, de exemplu la amendamentul 12, unde se vorbește de un echilibru corect între dezvăluirile publice și protecția confidențialității. Domnul Fox însă nu este convins că amendamentele 22 și 23 reușesc să atingă acest echilibru dorit. Și deși obiectivul este acela de a oferi mai multă putere acționarilor prin o mai mare informație, domnul Fox consideră că trebuie să țină cont de informația care este oferită și că este mai bine să existe o privire de ansamblu asupra politicilor de remunerare al unei companii decât o politică foarte complexă, care de fapt nu oferă atât de multe informații. Clarificarea uh, rolului um, celor care sunt mandatați și informațiile care trebuie oferite sunt absolut necesare. Totuși, ar fi o greșeală să nu se acorde și un îndrumat din punct de vedere juridic. Domnul Fox nu este de acord cu raportorul la amendamentele 4 și 32, unde se elimină elementul de îndeplinește și explică. Domnul Fox consideră că raportorul a prezentat amendamente interesante în ceea ce privește remunerarea și cazurile în care acționarii au refuzat uh, politicile de remunerare propuse. Implicarea acționarilor în stabilirea politicilor de remunerare ar trebui să evite conflictele și să crească transparența, astfel încât să se asigure că viitorul companiei este mai clar și ușor de înțeles de toată lumea. Există o legătură foarte clară între plată, între remunerare și obiectivele strategice ale unei companii. Acest lucru este asemănător cu cerințele aplicate din 2013, de fapt, și în Regatul Unit. Domnul Fox dorește din nou să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și așteaptă discuțiile între raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că nu-i nimeni prezent din partea ALDE, așa că trecem la grupul GUE. Domnul Ghegas. Da, mulțumesc. Este o temă foarte extinsă în care pot apărea foarte multe întrebări de natură economică. Se vorbește de stimulente, de modele de finanțare, de disciplină, încredere. Și există aceste două modele, cel societal și cel al acționarilor și, practic, um, centrul dezbaterii este ce fel de model ne dorim. Cred că punctul de plecare de la care a, plec, de la care a pornit domnul Ludfixon nu este corect. Pentru că, din punctul meu de vedere, ideea principală este că interesul principal trebuie să fie oamenii și nu neapărat profitul obținut. Ceea ce vor să facă liderii unei companii este, bineînțeles, să crească valoarea acțiunilor, care oferă o mai mare valoare acționarilor și asta, din punctul meu de vedere, distorsionează întregul model și contravine obiectivului strategic pe care și stabilesc în general companiile. Deci cred că ar trebui să fie exact în sens invers. Ar trebui ca aceste companii să nu caute profituri pe termen scurt, doar de dragul investitorilor, ci ar fi mai bine să se gândească pe termen lung. Există trei aspecte aici care mi se par esențiale din acest punct de vedere. Iată, am să vi le prezint. În primul rând, problema orientării strategice. Cum putem oferi stimulente sau ce fel de mecanisme putem elabora, astfel încât să corectăm această viziune pe termen scurt, această căutare a profitului pe termen scurt a companiilor și să le încurajăm să aibă o viziune pe termen mai lung și nu doar pe termen scurt. Sunt de acord cu raportorul. Trebuie să facem ceva în acest domeniu. Dar nu văd felul în care măsurile propuse de raportor ar putea fi utile. Cred că ar trebui să se implice în primul rând comunitatea și acesta este un element care n-a fost analizat deloc de raportor. Ar trebui să acceptăm principiul după care companiile afectează mediul în care există. Influențează în mod direct oamenii, persoanele care gravitează în jurul acestei companii, cei care furnizează elemente, cei care lucrează pentru ea sau cei care se află oricum în jur. Ar trebui să aplicăm principiul democrației, care n-ar trebui să se oprească doar la ușa de intrare a unei companii. Însă pentru aceasta trebuie să existe un fel de input democratic din partea comunității înconjurătoare care ar trebui să fie implicată în dezbaterile mai generale referitoare la obiectivele pe termen lung. Și ar trebui să ajungă la un consens Dacă e vorba de dezvoltarea unei strategii pe termen lung a unei companii, cred că ar trebui să se implice toată lumea. Există în al doilea rând problema remunerării. Bineînțeles, trebuie să hotărâți în primul rând dacă vi se pare un element important sau nu și dacă da, atunci trebuie să stabilim niște limite. Bineînțeles, există și problema libertății individuale. Însă eu unul cred că trebuie să analizăm problema decalajelor de salarii în interiorul aceleiași companii, pentru că este o chestiune care îngrijorează foarte mult pe oamenii de rând. Aceștia sunt foarte îngrijorați pentru că cei care se află în funcțiile înalte obțin mult mai mult, câștigă mult mai mult decât lucrătorii obișnuiți. De multe ori diferența este de 20 de ori mai mare, dar în Statele Unite, de exemplu, se ajunge la un multiplicator de 300 sau de 400 de ori față de lucrătorii obișnuiți dintr-o companie. De aceea cred că ar trebui să se impună niște limite. Al treilea element esențial este cel al transparenței și, din acest punct de vedere, sunt de acord cu ce a spus raportorul și anume că avem nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește tranzacțiile și să se ofere mai multe informații. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum, din partea verzilor, doamna Scott Cato. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și de asta pentru anunțul pe care ați făcut mai devreme legătură cu raportorii din umbră. Referitor acum la acest aviz prezentat astăzi. Cred că este clar pentru toată lumea cât de important este să existe un cadru al guvernanței corporative foarte uh, coerent, ținând cont de crizele și scandalurile financiare care au existat în ultima vreme. Trebuie să se țină cont de mediul economic care este în schimbare și noi, verzii, susținem această idee pentru companiile care sunt listate la bursă în UE. Aceasta va crește transparența pentru toată lumea și durabilitatea acestor companii. Propunerea comisiei se centrează pe acționari, dar noi susținem raportorul astfel încât această inițiativă să includă și rolul părților implicate și să extindem definiția părților implicate la consumatori, angajați și membrii comunității cu care interacționează o companie. Pentru ca companiile să fie gestionate bine, trebuie să existe un respect reciproc față de toate părțile care pot fi afectate de deciziile strategice ale unei companii. Din punctul nostru de vedere și ținând cont de perspectivele pe termen lung, am sugera că transparența deciziilor de guvernanță corporativă ar trebui să includă și o raportare de mediu în special nevoia de raportare în legătură cu activele principale și um, povara de carbon pe care o reprezintă activele unei companii. Investitorii trebuie să fie conștienți de această povară și de emisiile de dioxid de carbon care ar putea implica și afecta deciziile pe care le iau pentru a face investiții într-o companie. Sugerăm de asemenea mai mare putere pentru cei care vor primi pensii față de uh, cei care participă la fondurile de pensii sau le gestionează. Am dorit să prezentăm și ideea înființării unui organism care să reprezinte toate părțile implicate și care să monitorizeze acest proces. Referitor la amendamentele specifice ale raportorului, noi ne centrăm amendamentele pe următoarele puncte. La punctul 1, îmbunătățirea dialogului. Îl susținem pe de întregul, dar am sugera că există căi mai eficiente de a elimina tensiunile între cele două părți, și anume prin stimulente care să uh, promoveze un model corporatist uh, cooperant. Există un astfel de model prezentat de un teoretician și care a funcționat foarte bine în ultimii ani. Am dorit de asemenea ca la Consiliul de Administrație să fie obligatoriu să fie reprezentați și angajații și să existe un dialog cu funcțiile de conducere în vederea asigurării unei transparențe totale și a includerii tuturor părților implicate în deciziile luate la nivel înalt. La punctul 2, transparența. Și aici uh, salutăm acest angajament, însă dorim să-l extindem pentru a obliga directorii și ceilalți factori cheie de decizie să-și asume responsabilitatea pentru deciziile luate. Am sugerat să se impună și o taxă fiduciară pentru directorii noi executivi și să se crească nivelul de responsabilitate pentru aceștia prin creșterea sancțiunilor aplicate în cazul în care se încalcă aceste datorii fiduciare. De asemenea, să se aplice sancțiuni, amenzi, descalificări pe viitor pentru toate persoanele care au funcție de conducere. La punctul 6, remunerarea, sunt absolut de acord cu antevorbitorul meu. Noi considerăm că diferența existentă între funcțiile de conducere și lucrătorii obișnuiți este prea mare și aceasta trebuie votată la adunarea generală. În concluzie, salutăm amendamentele de schimbare a propunerii comisiei făcute de raportor și considerăm că acest proiect de aviz este un punct de plecare foarte bun pentru a ajunge la un compromis. Așteptăm să cooperăm împreună și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc raportorilor din umbră sau reprezentanților lor și acum dau din nou cuvântul raportorului pentru comentariile finale. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneam mai devreme, trebuie să avem un dialog pentru a găsi soluții în comun și pentru a avea un punct de plecare extins care să ne permită să susținem acest raport. Există un element esențial care are de a face cu acest angajament al acționarilor. Vreau să vă mulțumesc pentru amendamentele, pentru toate comentariile pe care le-ați făcut, pentru că ceea ce este important în cazul acesta este să găsim o soluție împreună. Eu cred că vom ajunge până la urmă la aceasta. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Iată care sunt termenele. Termenul pentru amendamente 6 ianuarie la orele 12 Analiza amendamentelor va avea loc pe 26 ianuarie și votul la ECON este prevăzut pentru 23 februarie. Votul la Comisia Jurii va avea loc, din câte am înțeles, pe 24 martie și după aceea va avea loc votul la plenară. Mulțumesc și trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Banca Europeană de Investiții, raportul anual pe 2013 și dau cuvântul raportorului domnului Urtasun din partea verzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să uh, mulțumesc pentru că Proiectul de aviz pe care îl aveți în față s-a făcut grație cooperării pe care am avut-o până acum, eu și echipa mea cu responsabilii din partea BEI. De aceea vreau să mulțumesc acestuia și să mulțumesc reprezentantului BEI aici la Bruxelles, care știu că se află alături de noi astăzi. Pe 24 noiembrie am avut ocazia să vizitez um, BEI, să văd uh, unitățile care funcționează acolo și să văd care au fost progresele făcute de la ultimul raport al Parlamentului și cum s-a ținut cont de cerințele noastre. A doua mulțumire pe care vreau să o fac este pentru raportorii din umbră care m-au susținut. Am avut întâlniri și la nivel bilateral și multilateral și la nivelul grupului și cred că s-a arătat că împreună putem ajunge la un raport de consens. Pentru că nu este vorba doar de un raport asupra BEI, ci este un raport care apare într-un context foarte clar, și anume rolul pe care îl va juca BEI pe viitor, ținând cont de propunerea făcută la plenara trecută de Comisia Europeană. Pe de altă parte, vreau să vă atrag atenția că obiectivul acestui raport nu este de a face o evaluare globală a planului Juncker. Știm foarte bine că acest lucru va fi inclus într-un raport special doar pe această temă, dar este oricum o obligație a raportorului și a raportorilor din umbră să vedem care va fi rolul BEI pe viitor și care este părerea Parlamentului în acest sens și cred că am ajuns la un consens din ce în ce mai mare aici la Parlamentul European, pentru că în momentul în care investițiile sunt în scădere masivă în întreaga Europa, avem nevoie de o implicare mult mai directă și mai activă din partea BEI pentru a reduce această lipsă de investiții în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că proiectul pe care l-ați primit dumneavoastră a fost transmis pe data de 20, deci aceasta s-a făcut înainte de a vedea care este planul de investiții făcut de Comisia Europeană. Deci, punctele pe care le vedeți aici, în special punctele, punctul 3, pot fi actualizate în funcție de aceste ultime informații de la Comisie. Am discutat deja cu raportorii din umbră și în urma amendamentelor și a dezbatelor noastre vom putea actualiza și adapta acest text pentru a ține cont de propunerea făcută de Comisie la ultima plenară. Raportul este construit pe părți, un bloc asupra investițiilor, alt bloc în legătură cu obligațiile pentru realizarea de proiecte, bloc asupra politicii de energie și de climă, care mi se părea foarte important, în special ținând cont de viitoarele negocieri care vor avea loc la anul la Paris, alt bloc referitor la guvernanță și responsabilitate corporativă și, în ultimul rând, politica și mandatul extern al BEI. Am să mă refer foarte pe scurt la câteva elemente importante de la fiecare capitol înainte de a da loc dezbaterii pornind de la o constatare și anume că investițiile în Europa au scăzut uh, cu 18% din 2007 până acum și de asemenea o scădere în creditele acordate IMM-urilor de 35%. Este o temă care mi-a parvenit din partea multor raportori din umbră, această problemă a creditelor pentru IMM-uri este un punct important pentru mulți dintre noi. Sunt absolut de acord și sper să primesc comentariile dumneavoastră pentru această temă. Referitor la investiții, e clar că acestea reprezintă un obstacol pentru creșterea economică, că ne îndepărtează de atingerea obiectivelor strategiei 2020 în ceea ce privește ocuparea, inegalitățile și ocuparea și raportul face un apel pentru a crește capacitățile BEI, capacitatea de împrumut, în ceea ce privește bilanțul general și toate acestea trebuie să ducă la o revizuire a planului de operațiuni corporative. Se menționează în raport și o infrautilizare a resurselor existente ale BEI în ultimii ani. În ciuda creșterii de capital care s-a produs în urmă cu aproximativ 2 ani. Deci aceasta este o altă chestiune pe care dorim să o subliniem aici. Tot la capitolul investiții și ținând cont de nivelul foarte ridicat de șomaj în multe țări din UE, Facem un apel pentru ca BEI să se centreze pe toate acele chestiuni care au de-a face cu capitalul uman și lupta împotriva șomajului. La al doilea capitol, instrumente de riscuri eh, în comun și obligații pentru finanțarea proiectelor, facem o analiză critică a acestor instrumente. Noi prezentăm care sunt condițiile care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să se aplice pentru aceste instrumente și o evaluare a noilor instrumente care au fost uh, implementate în ultimii ani, în special acel uh, Project Bonds, obligațiuni de proiecte, un instrument, un instrument foarte important care se află acum uh, într-o fază pilot și um, analizăm cu foarte mare atenție, cu un ochi critic, unele dintre aceste proiecte, în special proiectul Castor. Dorim să se facă o evaluare aprofundată asupra proiectelor pilot existente până acum și să vedem cum se va face un studiu de impact din punct de vedere social și de mediu pentru aceste proiecte. La al treilea capitol, energie și climă, salutăm dorința BEI de a avea o nouă politică în domeniul energiei acest lucru ni se pare important. Cerem să se reducă investițiile pentru proiectele ce consumă carbon. Salutăm de asemenea proiectele BEI pentru energie regenerabilă și cerem o implicare mai mare în proiectele care au de-a face cu eficiența energetică. Acum, referitor la energie, cerem să se retragă în mod progresiv împrumuturile acordate pentru energii neregenerabile. La ultimul capitol, guvernanță, transparență, etc., este un domeniu unde Parlamentul a lucrat foarte mult pentru a avea instrumente de mai mare transparență și de guvernanță pentru BEI și aici uh, facem câteva evaluări, câteva analize, cerem să se evalueze mecanismul de reclamații existent și am avut ocazia să ne întâlnim cu responsabilii acestui mecanism de la Luxemburg. Cred că a fost foarte interesant, dar cred că ar trebui să mergem mai departe pentru că ni se pare un mecanism foarte important și probabil că este și singurul prin care cetățenii europeni pot transmite plângerile lor mai departe către această instituție. De aceea facem un apel pentru ca comitetul director să își asume recomandările existente referitoare la acest mecanism de reclamații. Cerem, pe de altă parte, să existe o mai mare cooperare cu ombudsmanul european. Raportul se centrează și pe problema intermediarilor financiari, în special cei care au experiențe negative în trecut, pentru a limita lucrările cu acestea, pentru a lupta împotriva jurisdicțiilor opace. Cred că trebuie să existe eforturi din partea tuturor instituțiilor europene în acest domeniu și salutăm înființarea unui registru public al documentelor. Și acum închei cu ultimul capitol, ultimul bloc, referitor la mandatul extern. Noi cerem să existe o mai mare aliniere între directivele operaționale și obiectivele externe ale UE, să se respecte uh, normele de mediu pentru țările beneficiare și salutăm înființarea cadrului de măsurare a rezultatelor care nu exista înainte și care este un element important. Pe de altă parte, Decizia referitoare la publicarea rapoartelor pentru finalizarea proiectelor credem că este una pozitivă, dar ea trebuie să fie implementată cât mai repede cu putință. Și, în încheiere, domnule președinte, pot să vă spun că este un raport care prezintă a, problema BEI din mai multe puncte de vedere. Pachetul investiții a ajuns la un consens prin care toată lumea este de acord că ar trebui să fie actualizat. Vom face acest lucru împreună cu raportorii din umbră. Evaluarea instrumentelor sectoriale, problema guvernanței, a transparenței sunt uh, deja prezentate aici și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru comentarii și pentru a coopera pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you, thank you to the... Mulțumesc, domnului raportor. De, mai întâi dau cuvântul domnului Sigrid Murișan de la PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc în numele grupului PPE, domnului raportor, cu care am cooperat foarte bine în fazele de redactare a raportului și avem, uh, suntem siguri că în urma acestei activități și că, că această activitate excelentă, comună um, cu domnul raportor și raportorii din umbră va continua până la adoptarea raportului de către Parlament. Uh, Banca Europeană de Investiții um, a câștigat multă importanță în timpul crizei, în lupta împotriva crizei economice, în atragerea unor investiții uh, publice și private în economia europeană pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. Bineînțeles, uh, rolul său în pachetul de investiții al Comisiei este de asemenea important și uh, însă despre pachetul de investiții se va vorbi într-un raport nou, așa că nu vă voi referi prea mult la acesta, dar doresc doar să spun acum că trebuie să ne asigurăm că pachetul de investiții va permite băncii europene de investiții uh, să se achite de mandatul său și va permite bugetului Uniunii Europene de asemenea să-și atingă obiectivele în ceea ce privește impactul acestui pachet de 315 miliarde asupra băncii europene de investiții, trebuie să ne gândim dacă un nou rol al băncii europene de investiții necesită um, staff suplimentar uh, în personalul acestei bănci. Deci sunt lucruri la care trebuie să ne gândim pentru a preveni situația în care Banca Europeană de Investiții s-ar afla în uh, situația în care să nu facă față sarcinilor din lipsă de personal. Finanțarea BEI a crescut în 2013 în comparație cu 2012 cu 37%, este un procent mare, uh, bineînțeles și datorită creșterii de capital pe care îl cunoaștem cu toții. Grupul uh, meu politic uh, este de părere că rolul BEI a fost unul pozitiv în sprijinirea investițiilor publice și private și de aceea vom coopera cu raportorul poate în a modifica puțin începutul raportului, pentru că acum raportul începe cu observație foarte critică la adresa BEI în legătură cu nivelul uh, investițiilor uh, publice și private care au scăzut în uh, economia europeană. Dar BEI nu este singură responsabilă și cu siguranță nu este mai responsabilă decât alte părți de scăderea investițiilor în economie. Deci poate a începe astfel raportul nu uh, reflectă fidel uh, eforturile BEI de anul trecut, pentru că noi considerăm că banca a avut un rol pozitiv în atragerea de investiții și în stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Câteva, pe scurt, uh, câteva lucruri pe care aș dori să le adaug în legătură cu diferitele secțiuni ale raportului. Mai întâi, raportorul a vorbit despre condițiile dificile de finanțare a IMM-urilor. Bineînțeles, suntem de acord cu raportorul, dar în general considerăm că uh, întreprinderile mici, nu se pune suficient uh, accentul pe întreprinderile mici și mijlocii și pe relația dintre uh, BEI și întreprinderile mici și mijlocii. Pentru că cu uh, sprijinul Băncii Europene de Investiții, peste 230.000 de IMM-uri au avut acces la credite anul trecut. E vorba de o finanțare în valoare de peste 21 de miliarde de euro. Este o sumă importantă și considerăm că e nevoie de o secțiune suplimentară care să facă referire explicit la IMM-uri în raport, pentru că, așa cum am spus, finanțarea IMM-urilor este esențială și tendința trebuie să continue prin facilitatea de microfinanțare și noua uh, inițiativă de finanțare pentru uh, stimularea creșterii economice. Trebuie sprijinite mai ales uh, IMM-urile inovante și uh, astfel ajung la un alt aspect și anume faptul că inovarea uh, și infrastructura sunt domenii care trebuie de asemenea subliniate mai bine în raport. Deci legătura dintre IMM-uri, inovare și cercetare trebuie să fie evidentă și apoi uh, cu infrastructura pentru că cu toate acestea Acestea sunt uh, aspecte care pot face economia europeană mai uh, competitivă și mai uh, atractivă pentru investitori. Apoi, trebuie să punem accentul pe rolul BEI în finanțarea unor uh, proiecte ecologice, în domeniul energiei ecologice. Uh, aceste proiecte trebuie să continue, bineînțeles, și sunt preocupat de faptul că doar unul dintre aceste proiecte finanțate prin inițiativa obligațiunilor publice este menționat în raport și uh, trebuie să discutăm cu raportorul să vedem dacă menționăm toate proiectele sau niciunul, dar a menționa un, un proiect, un astfel de proiect nu mi se pare neapărat neapărat calea cea mai bună de ales. Bineînțeles, trebuie să subliniem și rolul BEI, uh, rolul pe care îl poate juca uh, Banca Europeană de Investiții în îmbunătățirea eficienței energetice, dar nu trebuie să uităm că acesta este un raport despre Banca Europeană de Investiții și nu este un raport despre eficiența energetică sau despre schimbările climatice, așa că trebuie să ne mai gândim dacă secțiunile legate de energie și schimbările climatice sunt cu adevărat la locul lor în acest raport. Uh În legătură cu inițiativa obligațiunilor de proiect, cred că acest raport ne dă ocazia să um, discutăm un pic despre uh, mutualizarea datoriilor. Bineînțeles, obiectivul acestor obligațiuni este să atragă investiții private și observăm că um, mutualizarea ă, pasivelor nu poate înlocui reformele economice, reformele structurale, măsurile de competitivitate sau politici macroeconomice sănătoase sau, sau politici fiscale sănătoase. Apoi, în legătură cu transparența, sunt de acord cu, cu apelul raportorului ă, ă, de a se aplica mai multă transparență. Transparența este întotdeauna justificată, indiferent de instituție dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și eforturile făcute de bancă pentru a oferi mai multă transparență în ultimii ani și uh, cred că în uh, și că se, se vorbește că există o cultură a secretului în cadrul BEI. Nu mi se pare uh, corect să spunem așa ceva. Uh, nu cred că o cultură a secretului este o sintagmă care să reflecte corect evaluarea noastră. Uh, și, în fine, doresc să menționăm implicarea băncii în uh, vecinătatea răsăriteană a Uniunii Europene, în Moldova, Ucraina și Georgia, uh, țări care s-au angajat pe calea europeană, în importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere. Thank you. I ask the shadow. Mulțumesc. Îi rog pe raportorul din umbră să vorbească puțin mai, ceva mai puțin. Acum, raportorul din umbră de la SCD este Richard Corbett. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, raportorul nostru din umbră este domnul Paie, dar din păcate nu a putut veni la timp din cauza grevei transporturilor. Dar mi-a transmis notele sale, dar atenție, voi vorbi franceză pentru că notițele sunt în franceză. Mai întâi doresc să felicit pe domnul raportor, domnul Paie și grupul nostru este foarte mulțumit de ceea ce a făcut domnul raportor. Acest proiect este o bază bună pentru discuții care ne permite să aprofundăm discuția în legătură cu Banca Europeană de Investiții. Este esențial să se poată integra cât mai bine uh, capacitățile sale în cadrul planului de investiții lansat acum de Comisia Juncker. Obligațiunile de proiect ar putea insufla o dinamică în investiții în cadrul Uniunii Europene și uh, de aceea este important să se facă o evaluare rapidă a proiectelor este esențial să se folosească toate fondurile disponibile pentru a sprijini economia reală. Deocamdată, rata utilizării uh, fondurilor disponibile este doar de 2, uh, treimi. Deci trebuie să folosim toate posibilitățile la dispoziția noastră pentru a alimenta creșterea economică. Pentru a consolida rolul băncii europene de investiții în mod cât mai eficient, trebuie să existe o procedură adecvată de uh, consultare cu actorii interesați pe finanțarea proiectelor, în legătură cu finanțarea proiectelor. Astfel, BEI ar și ar, put, ar putea face o mai bună evaluare a proiectelor, ținând cont de calitatea lor pe fond, dar și de aspectele financiare. E vorba de o procedură de tip bottom-up care se aplică deja uh, în cazul fondurilor structurale în anumite țări. În ceea ce privește uh, obiectivele proiectelor de sprijinit, este urgent să se financeze, printre alte inițiative, uh, care să permită scăderea consumului nostru de energie pentru a ne respecta angajamentele privind reducerea emisiilor cu efect de seră. În ceea ce privește transparența și buna guvernanță, un lucru important ar fi ca BEI să nu coopereze cu um, intermediari financiari din jurisdicții care nu cooperează, cum ar fi Luxemburgul sau Mauritius sau uh, alte paradisuri fiscale, lupta împotriva paradisurilor fiscale trebuie să fie o prioritate a acestui mandat și toate organele Uniunii Europene, inclusiv Banca Europeană de Investiții, ar trebui să fie un model în acest sens. Un alt aspect. Banca Europeană de Investiții are relații cu agențiile private de rating uh, privind uh, evaluarea riscurilor. Deci își face sau își bazează, își folosește evaluările de risc ale agențiilor de rating. Uh, poate ar fi mai bine ca BEI să estimeze singură riscurilor, defin, riscurile definind criterii și o metodologie transparentă și să nu se mai bazeze deci pe ratingurile agențiilor private. În fine, în ceea ce privește ajutorul extern al Uniunii Europene, deci proiectele din afara Uniunii Europene, banca ar trebui să privilegieze proiecte care sunt în acord cu obiectivele și interesul general al Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Richard. Mulțumesc, Richard. Și acum are cuvântul domnul Stanislav Ulțoc de la ECR. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, și eu voi vorbi puțin, așa cum ne-a cerut domnul președinte. Mai întâi aș dori să spun că domnul raportor a avut o atitudine foarte deschisă încă de la început, a încercat să aibă un dialog real cu raportorii din umbră și sper că așa va continua Uh, cooperarea, la fel de bine, cooperarea noastră la acest uh, raport va continua la fel de bine. Uh, proiectul de raport merge în direcția cea bună și sunt de acord să se facă referire la planul de investiții a domnului Juncker. Întrebarea pe care ne-a punem este unde va găsi cele 300 de miliarde, dar oricum suntem de acord acum că va exista acest plan, deci nu aici trebuie să reluăm această discuție. Acum, în legătură cu uh, raportul raportul uh, anual uh, al BEI. Uh, sunt de acord cu un raportor că în ceea ce privește evaluarea proiectelor, acestea trebuie să fie evaluate complet, inclusiv prin consultări publice, pentru că ele ar putea avea un impact asupra unor, companii, unor comunități locale și atunci contribuția lor trebuie luată în considerare. De asemenea, proiectele ar trebui evaluate din punctul de vedere al avantajelor pe termen lung pentru ocuparea și creșterea economică, mai ales în regiunile cu un nivel ridicat al, al șomajului. Părțile din text în care vorbește despre proiectele uh, pentru a spori eficiența energetică, eu aș dori să se pune accentul pe avantajele economice. Cred, sper că este o modificare care poate fi făcută ușor. S-au făcut mai multe referiri la IMM-uri în text, dar în raportul BEI, cred că există o secțiune specială pentru IMM-urilor. Cam, 13, cam 30% din fonduri au fost credite uh, acordate IMM-urilor în 2013 în scopul de a crea locuri de muncă în acestea. Sprijinul acordat IMM-urilor este foarte important pentru a crea locuri de muncă în comunitățile locale. De aceea, cred că în acest raport trebuie să punem mai mult accent pe acest aspect în 2013, pentru prima dată, uh, au existat așa numitele credite de microfinanțare și deci cred că trebuie să, sprijini, să um, punem accentul și pe acest uh, element. În încheiere, doresc să spun că sunt de acord cu raportul că trebuie să încurajăm Banca Europeană de Investiții să uh, finanțeze proiecte de eficiență energetică, dar nu trebuie să prestabilim ce proiecte nu trebuie reținute. Cred că o evaluare relevantă a proiectelor trebuie să aibă tocmai acest acest scop. De aceea nu sprijin capitolul 20 sau aliniatul 20 din uh, textul actual. Mulțumesc! Thank you. Now for the... Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Iețec de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de raport și pentru dorința sa de a ajunge la un consens cât mai larg. Îi mulțumesc pentru abordarea constructivă și transparentă. Mai multe elemente din uh, raport uh, pot, uh, le putem sprijini, dar doresc să subliniez ceea ce a spus antevorbitorul meu și anume că ar trebui să facă mai multe referire la întrebările mici și mijlocii. Consider uh, IMM-urile ca fiind unul dintre elementele cheie ale uh, prosperității Uniunii Europene în viitor și aș dori de asemenea să subliniez nevoia de investiții în uh, statele membre care au intrat după 2004 în UE, mai ales pentru a sprijini proiecte de eficiență energetică. Cred că Acestea ar fi în beneficiul tuturor și astfel se va putea sprijini obiectivul de o uh, economie mai eficientă din punctul de vedere al consumului de energie. De asemenea, cred că este important să nu uităm că Uniunea Europeană este în linia întâi în lupta împotriva schimbărilor climatice și ne bucurăm de același lucru, dar nu trebuie să uităm domeniile în care Europa este oarecum în urmă, de exemplu în domeniul investițiilor în IMM-uri, dar și în alte domenii. În legătură cu referirea la planul lui Juncker, sunt de acord că acest raport trebuie totuși să se concentreze pe activitatea BEI și nu pe planul lui Juncker în general, pentru că vor fi alte rapoarte care se vor referi la acest plan. Dar cred că proiectul de aviz este un bun punct de plecare și vom de uh, discuta cu siguranță din nou uh, raportul după ce se vor depune amendamentele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum, din partea GUE, are cuvântul domnul Papadimulis. Nu? Atunci Maria, Mariza Matias. Mulțumesc. Sunt în aceeași situație ca și alți colegi, ca și colegul de la socialiști, domnul Papadimulis. Nu a ajuns la Bruxelles din cauza grevei transporturilor Eh, dar nu e un lucru rău faptul că aceste greve au totuși un impact. Dar um, colegul meu mi-a trimis eh, observațiile sale. Unele dintre aspecte au fost deja menționate de domnul Ortasun în eh, prezentarea sa de la început, dar voi folosi, mă voi, documentul pe care mi l-a trimis Dimitris. Deci, Dimitris dorește mai întâi să mulțumesc raportorului pentru proiectul său de raport, care este o uh, bază de plecare bună, menționează principalele probleme în funcționarea Băncii Europene de Investiții și acoperă câteva dintre aspectele esențiale pentru noi. Care sunt preocupările noastre principale? Mai întâi, mai multă transparență și uh, o luptă mai eficientă împotriva fraudelor. Dimitris subliniază aici problemele legate de transparența BEI, criteriile de selecție uh, a proiectelor, uh, adaptare, adaptarea proiectelor obiectivelor și, cam prim pas, cere un control mai bun al intermediarilor financiari și trebuie să facă publicitatea uh, pentru aceste proiecte. Un al doilea um, aspect uh, e legat de mentalitatea din bancă, chiar dacă acesta este un, uh, o instituție publică, mentalitatea din bancă nu permite uh, să o funcționare în favoarea economiei reale. Nu trebuie să uite niciun moment considerațiile de ordin social și ecologic. Deci, uh, Însă banca uh, se bazează mult pe rating și în condițiile de criză, aceste elemente sunt uh, un obstacol în calea investițiilor care uh, să permită promovarea creșterii economice și a uh, um, creării de locuri de muncă. Apoi, modul în care banca a făcut față unei capacități uh, sporite de um, funcționare. Uh, această bancă a putut uh, să-și joace rolul în uh, cadrul țărilor cu probleme fiscale sau, care, sau țările din program, sprijinind investiții pentru dezvoltare durabilă și pentru crearea de locuri de muncă și reducerea șomajului. O altă provocare este reevaluarea inițiativei privind obligațiunile de proiect și Ernest a spus deja multe lucruri despre acestea. Eh, provocările noastre, eh, preocupările noastre, mă scuzați, sunt eh, legate de faptul că sunt legate de adaptarea acestui fond la obiectivele sale. Deci noi avem preocupări în legătură cu folosirea acestor obligațiuni de proiect și faza de evaluare trebuie să se facă cu participarea autorităților uh, de supraveghere din statele membre. Uh, proiectele de infrastructură au fost finanțate din fonduri publice. Trebuie să ne asigurăm că, cel puțin, în cadrul obligațiunilor de proiect, sectorul public va monitoriza proiectele de investiții pentru a evita falsele proiecte și asimetriile Ehm, s a dat mai multe exemple în acest sens, dar ele au fost deja menționate, cum ar fi proiectul Castor din Spania sau pas, cazul Pasante, care nu trebuie uitate în această analiză. O altă Uh, preocupare este legată de condiționalitatea macroeconomică din cadrul inițiativelor de investiții, care nu trebuie să fie legate de programele de ajustare financiară, de guvernanță economică. Acestea nu trebuie să fie o precondiție în planul de investiții. Deci uh, vom încerca să contribuim la raport cu amendamentele noastre și încă o dată mulțumesc domnului raportor. Mulțumesc. Thank you for the FDD, Marco Zani Mulțumesc, domnul Zani, pentru FDD. Sì, il mio collega non ha potuto essere qui. Mulțumesc, colegul nu a putut fi prezent și nu mi-a lăsat un text, dar având în vedere că mă ocup de același subiect la control bugetar, în calitate de coordonator al grupului, uh, doresc să fac câteva observații. Mai întâi, legătură cu obligațiunile de proiect, pentru că suntem foarte preocupați de acestea. Planul din 2012 a al Comisiei am observat că unele dintre aceste obligațiuni de proiect, de fapt, au uh, fost niște eșecuri. Uh, de exemplu, um, proiectul Castor sau uh, proiectul Pasante sunt cazuri de corupție și cazuri de infiltrare a, infiltrare a, a Um, criminalității organizate în uh, aceste achiziții publice, deci încearcă să pună mâna pe aceste fonduri publice. Așa cum spunea și colegul de la ALDE, trebuie să se definească mai bine beneficiile pentru economie ale acestor proiecte majore. Dacă nu, nu va exista practic o valoare adăugată a acestora. Așa ar fi mai bine ca resursele să fie direcționate spre IMM-uri. 30% din finanțări pentru IMM-uri cred că e prea puțin. Poate IMM-urile dau garanții mai bune de beneficii economice decât uh, uh, lucrările majore de infrastructură. Nu putem să ne permitem riscul infiltrărilor din partea uh, criminalității organizate. Uh, Eh, și sper că și în urma planului Juncker, pentru că ne-a a promus, a primis Italiei eh, a, o bună parte din eh, fonduri, dar sper că nu vor fi finanțate astfel de lucrări de infrastructură în care este infiltrată criminalitatea organizată. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum intervenția altor colegi din sală, colegul Anemans de la Neafiliații. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că apare o nouă logică acum când ne, când ne aflăm la o răscruce de drumuri. În momentul în care este atât de dificil să, pentru întreprinderile mici și mijlocii să aibă acces la credit, și în momentul în care economia europeană s-a oprit, tocmai acum cred că ar trebui să insistăm mai mult pe facilitarea accesului la credit, credite. Se încearcă extinderea bilanțului astfel încât Banca Europeană de Investiții să-și asumă un rol și în politica de investiții. Există însă o contradicție uh, vis-a-vis -vis de oferirea de credite întreprinderilor mici și mijlocii. Banca Europeană de Investiții ar trebui să fie un instrument complementar din acest punct de vedere, pentru că este un instrument care trebuie să recâștige și uh, încrederea pierdută în uh, zona euro. Mie mi se pare că există o contradicție între normele uh, Basel II, uh, normele de capital care sunt impuse și, pe de altă parte, faptul că băncile, cu toate acestea, nu reușesc să ofere credite întreprinderilor mici și mijlocii. Și mai există și o altă contradicție. Ne dorim acordarea pe termen uh, lung de credită, cerem acest lucru băncii europene de investiții, însă investitorii privați vedem foarte clar că nu sunt deloc interesați de asemenea proiecte. Pentru că au îndoi, îndoieli vis-a-vis -vis de durabilitatea și rentarea pe termen lung al acestui proiect. Și chiar și dumneavoastră ați atras atenția asupra faptului că Banca Europeană de Investiții a investit în uh, proiecte care nu sunt durabile, care nu țin seama de interesele concrete ale europenilor. Lucru care ne determină să ne întrebăm care ar trebui să fie pe viitor uh, rolul Băncii Europene de Investiții, dacă este nevoie de extinderea acestui rol sau ne confruntăm cu o problemă structurală care depășește uh, cadrul de funcționare al uh, Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc, doamna Gil. Vă mulțumesc domnule președinte. Cred că există foarte multe puncte interesante în acest raport, din punctul de vedere al rolului Băncii Europene de Investiții, mai ales din punctul de vedere al uh, microfinanțării, uh, din punctul de vedere al incluziunii sociale, al investițiilor în tineretul european și în întreprinderile mici și mijlocii toate aspecte pozitive. Știu că raportorul și ceilalți antevorbitori s-au referit la pachetul Juncker și rolul crucial care va reveni băncii europene de investiții și aș dori și eu să am o remarcă din acest punct de vedere. Și eu consider că este important ca uh, grupul de lucru care va selecta proiectele potrivite să nu aleagă proiectele cele mai ușoare, pentru că este important să nu ne concentrăm în continuare doar pe proiectele care există ceva, care au o rată de triplu A, pentru a ne asigura că acest uh, pachet de investiții va fi unul de succes. Avem nevoie de transparență suplimentară pentru a obține o adevărată plus valoare europeană și sper că vom mai avea și alte ocazii pentru a purta o discuție pe marginea acestei teme, pentru că mie mi se pare Um, acest punct mi se pare deosebit de important pentru viitorul rol uh, al Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc! Mulțumesc, Catherine Styler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului și raportorilor în umbră pentru contribuțiile lor. Am avut o discuție foarte utilă până acum, care cred că a reiterat importanța Băncii Europene de Investiții. Mie mi s-ar părea foarte util dacă din partea BEI am primit o listă de proiecte finanțate, pentru că unele dintre acestea s-ar putea să se regăsească în propriile noastre circunscripții electorale. Este un lucru pe care l-ar putea încuraja raportorul, pentru că astfel putem să vedem care sunt proiectele care nu și-ar fi găsit o finanțare dacă nu ar fi existat Banca Europeană de Investiții. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, în raport se spune că uh, există că 28, mai mult de 28 de miliarde de euro a fost uh, canalizate înspre întreprinderi mici și mijlocii și asemenea cifre ar fi utile pentru noi pentru a arăta la noi în circunscripțiile electorale care este, cât de constructiv este rolul uh, Băncii Europene de Investiții. Uh, în ceea ce privește, există un alt punct uh, referitor la reprezentarea, o mai bună reprezentare a femeilor în, uh, în Consiliul Director al Băncii Europene de Investiții, între altele, care reflectă de altfel situația din Uniunea Europeană în uh, general. Aproape apoi o, o treime din împrumuturi uh, direcționate înspre mm, program de acțiune. Este de salutat și acest lucru, însă doream să amintesc această problemă a subreprezentării femeilor în uh, Consiliul Director. Mulțumesc, domnul Luche. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să mai completez și eu uh, câteva lucruri Banca Europeană de Investiții, cred că ar trebui să ne spună mult mai clar care este um, distribuirea regională a investițiilor, pentru că um, deficitul de investiții este destul de dezechilibrat în Uniunea Europeană și în cadrul zonei euro, deci se pune întrebarea dacă Banca Europeană de Investiții își dorește să investească mai mult acolo unde există un deficit mai mare din punct de vedere investițional, și apoi am dorit să aflăm mai multe detalii în legătură cu raportul între investițiile publice, de exemplu, în infrastructura unui stat și uh, investițiile private, pentru că și din acest punct de vedere deficitul investițional trebuie privit în mod uh, diferențiat pentru a înțelege care este într-adevăr deficitul de investiții. Este vorba de uh, uh, infrastructuri care lipsesc sau este vorba de o lipsă de investiții private și care este modalitatea prin care Banca Europeană de Investiții încearcă să completeze această lacună de investiții. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Și acum a venit momentul să ascultăm opinia Băncii Europene de Investiții, dau cuvântul domnului Bernd Nape, reprezentantul BEI aici la Bruxelles. Vă mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând, permiteți-mi să mulțumesc Comisiei uh, ECON și domnului Ortasun pentru eforturile dumnealui în redactarea acestui raport. Cred că este foarte important ca Parlamentul European să se implice în activitățile Băncii Europene de Investiții. Însă, cred că uh, și afirmația contrară este adevărată. Pentru noi, cei de la Banca Europeană de Investiții, este foarte util să fim supuși uh, monitorizării Parlamentului European. Am observat acest lucru și în trecut. Uh, remarcile dumneavoastră au un impact uh, profund în diferitele departamente ale Băncii Europene de Investiții și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Uh, Poate cea mai bună idee ar fi să încerc să răspund aspectelor generale amintite de uh, membrii Parlamentului European. Această dezbatere vine într-un moment oportun pentru că tocmai discutăm despre un nou efort uh, de investiții Uh, de care este nevoie în Uniunea Europeană. Uh, este vorba de pachetul uh, de investiții prezentat în urmă cu o săptămână de președintele Comisiei, domnul Juncker, și ca o remarcă legată de context. În primul rând, creșterea de capital din urmă cu 2 ani ne-a permis să investim mai mult în, în proiecte Uh, este vorba de o sumă de aproximativ 180 de miliarde în 3 ani. Și în acest moment se pare că aceste investiții se vor uh, uh, concretiza, ceea ce înseamnă că această sporire a capitalului de 10 miliarde de euro înseamnă investiții de aproape 200 de miliarde de euro în proiecte suplimentare. Se pune întrebarea dacă este suficient și dacă aceste investiții sunt utile. Desigur, sunt utile așa cum ne-a spus deja reprezentantul din Irlanda, dacă dacă vorbiți cu oamenii din regiunile unde Banca Europeană de Investiții a investit, vă vor spune că aceste investiții sunt utile. Însă, cu toate acestea, există în continuare deficite majore. De exemplu, din punctul de vedere al investițiilor în infrastructură, mai ales în anumite state, mai puțin în alte state, uh, pe de altă parte, mai există un deficit care nu, este, nu a fost cauzat doar de criza financiară, ci este un deficit care a existat deja de aproape două decenii, și anume o, o reducere a investițiilor în uh, inovare. Rămânem în urmă, în urma principalilor noștri competitori în lume și facem acest lucru deja de două decenii când vine vorba de investiții în uh, inovare. Și este vorba, de fapt, de investiții în competitivitatea pe viitor a Europei. Și, în plus, vedem că există o lipsă de apetit din partea sectorului privat de a investi Desigur, riscurile sunt, uh, sunt reglementate altfel astăzi, deci spațiul de manevră a sectorului privat este limitat. Deci, dacă adăugăm toate aceste elemente, înțelegem că avem nevoie de crearea unui vehicul prin, partea, prin intermediul căruia să permitem uh, transferul de lichidități care există pe piață în investiții reale. Împreună cu Comisia Europeană lucrăm tocmai la această idee de a crea un vehicol care va permite capitalului privat să își asume riscuri suplimentare și pentru a permite acest uh, transfer. Aceasta este tema care ne preocupă în acest moment și sunt uh, convins că în curând, probabil deja luna viitoare, Comisia Europeană va veni în fața dumneavoastră cu noi propuneri concrete Câteva remarci au fost mai uh, specifice, ținând seama de analiza făcută până acum de comisia dumneavoastră și aș dori să vă spun câteva lucruri în legătură cu atenția pe care acordați pe bună dreptate întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt uh, Uh, responsabilă pentru 80 până la 85% din uh, crearea de locuri de muncă din, uh, în Europa, coloana vertebrală a economiei europene. Într-adevăr, 50% din 50% din activitățile noastre de creditare uh, merg spre întreprinderi mici și mijlocii, nu este suficient, în mod evident. Estimările sunt diferite, însă s-ar putea să existe o cerere de 10, 15 până la 20 de ori mai mare decât uh, contribuția noastră posibilă noi putem uh, contribui într-un mod mai eficace și dacă vom putea face acest lucru, nu vom ezita să o facem, mai ales în uh, contextul funcționării planului de investiții Juncker. O altă temă importantă pentru dumneavoastră este cea a investițiilor noastre în domeniul energetic și a eficienței energetice. După cum știți și după cum s-a repetat acest lucru, ca, cam, 20, cam un sfert, de fapt 27% din investițiile noastre merg înspre acțiuni privind schimbarea climatică și acțiuni de eficientizare energetică. În exterior, în acțiunile din exteriorul uh, Uniunii Europene ajungem la aproximativ o treime din investiții și știți foarte bine că pentru noi sunt foarte importante obiectivele stabilite de Comisia Europeană de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în mod substanțial în anii viitori și, în total, am introdus și noi uh, un nou standard privind uh, emisiile de gaze cu efect de, de seră, un standard prin care evaluăm proiectele uh, care duc la emisii care depășesc un anumit prag. Deci protejarea, schimbările climatice, schimbarea climatică este un obiectiv crucial nu doar pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Banca Europeană de Investiții. Și cred că ați observat acest lucru. Am emis o declarație privind uh, acțiunea, acțiunile climatice în urmă cu un an și, ne, și anul viitor vom, ne vom revizui abordarea față de schimbarea climatică anul viitor. Uh, vom organiza o consultare publică și, și ne vom asigura că și Parlamentul și Comisia Europeană vor fi implicate în, această, în acest proces. Într-adevăr, când vine vorba de eficiența energetică, suntem pregătiți să intrăm într-o viteză superioară și în contextul planului Juncker am observat că există un număr mare de proiecte uh, potențiale pe care va trebui să le examinăm cu mare grijă pentru anii viitori. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la apetitul pentru risc al Băncii Europene de Investiții. Aici există o divergență de opinii. Unii consideră că ar trebui să ne asumăm riscuri mai mari, alții din potriva. Permiteți-mi să vă explic în termeni foarte simpli care este atitudinea noastră față de acest, această temă. Uh, Banca Europeană de Investiții are uh, o cotă de AAA, însă uh, nu suntem foarte mândri de acest lucru ci uh, această temă este deosebit de importantă pentru noi pentru că ne permite să împrumutăm la dobânzi foarte reduse pe piețele de capital și acest lucru ne permite să transmitem mai departe utilizatorilor finali acest avantaj pe măsură ce costurile, pe, dobânzile pe care trebuie să le plătim noi vor crește, aceste costuri va trebui să le transmită mai departe utilizatorilor finali. Și apoi știți foarte bine că în fiecare an trebuie să uh, adunăm, să colectăm de pe piețe 70 până la 80 de miliarde de euro. Și um, unii dintre investitori trebuie să nu pot investi decât în proiecte cotate ca fiind de triplu A. Deci, dacă poziția noastră din acest punct de vedere ar fi subminată, ne-ar fi mult mai greu să uh, avem acces la aceste surse de finanțare. Și multe din investițiile, uh, mulți, din, uh, mulți dintre uh, Uh, investitori nu vin, din, uh, nu vin din Europa și își doresc investiții sigure pentru proprii clienți. Și apoi, poate un ultim punct, pentru că foarte multe remarci s-au referit la obligațiunile de proiect pentru a evita orice neînțelegere ne aflăm doar într-o etapă pilot, fază pilot. Până acum am semnat doar uh, 5 proiecte. Există și câteva alte proiecte eligibile pentru a fi finan- uh, finanțate în această fază pilot. Însă, așa cum am convenit în această fază, este vorba doar de sectorul de transporturi, uh, telecomunicații și energetic și cred că nu este nicio surpriză pentru dumneavoastră, în această fază este prevăzută obligația de raportare la șase luni în fața Consiliului și în fața Parlamentului European și atât noi cât și Comisia Europeană uh, recurgem la această raportare, obligație de raportare pentru a înțelege care este momentul și situația în care ne aflăm. Și acea, aceste inițiative Uh, privind uh, obligațiunile pentru proiect sunt uh, supuse acelorași standarde care trebuie respectate și în celelalte, pentru celelalte proiecte. Acest lucru este valabil și pentru întreaga tema conformității. Nu există nicio diferență de abordare din punctul nostru de vedere și din acest punct de vedere putem fi trași la răspundere. Știți foarte bine că a fost um, organizat un audit, un audit al uh, punerii în aplicare acestei uh, faze pilot. Audit care a ajuns la concluzia că punerea în aplicare acestei faze este satisfăcătoare. Și apoi s-a evoluat și uh, situația viitoarelor de instrumente de finanțare și știți foarte bine că acest audit poate fi accesat pe pagina noastră de internet. S-au mai făcut trimiteri și am discutat această temă cu unii dintre dumneavoastră recent. S-a făcut trimiterea la proiectul Castor. Deci nu aș dori să revin acum cu detalii, însă vă rog să înțelegeți că trebuie să respectăm anumite proceduri foarte precise, așa cum se întâmplă și cu inițiativele privind obligațiunile de proiect. Și în concluzie, domnule președinte, dacă îmi permiteți, voi răspunde remarcilor privind conformitatea și tema transparenței Există un mecanism cuprinzător pentru conformitate, în cadrul căruia, în mod regulat, organizăm uh, reuniuni de informare, nu doar în cadrul băncii, dar la care participă și organizații din afara Băncii Europene de Investiții și acest mecanism a, contribu- a contribuit la o mai bună informare în cadrul instituției noastre privind uh, răspunderea publică pe care o avem. Ne aflăm în mijlocul uh, unei proceduri de revizuire a acestui mecanism în urma experiențelor pe care le-am acumulat în, în trecut. Uh, vom organiza și din acest punct de vedere o diere publică, o consultare publică începând cu luna februarie și conlucrăm îndeaproape cu mediatorul european, o conlucrare importantă care uh, Uh, contribuie la supravegherea activităților băncii noastre. Din punctul de vedere al transparenței, vă, v-aș ruga să luați notă de faptul că am avut deja o, am lansat în urmă cu o jumătate de uh, an o consultare publică privind uh, revizuirea politicii pentru transparență din Banca Europeană de Investiții astfel încât aceasta să fie aliniată și mai mult uh, cadrului de reglementare european. Știți că am luat legătura și cu inițiativa uh, internațională uh, pentru transparență, ceea ce ne permite să asigurăm o transparență a fluxurilor uh, financiare care se îndreaptă în afara Uniunii Europene. Uh, Cam atât în ceea ce privește remarcile generale și dacă mai aveți întrebări specifice, vă rog să mi le adresați. Vă mulțumesc și acum dau din nou cuvântul raportorului. Vă rog să fiți succint pentru că am uh, ocupat, uh, am, am discutat foarte mult timp, avem la punctul privind BC, dar trebuie să începem la ora 17. The, the opportunity to thank everybody for comment. Da, vreau să mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute și cred că există un oarecare consens pe marginea căruia putem merge mai departe. Avem nevoie de un angajament mai clar din partea BEI la aceste instrumente pentru a reduce problema investițiilor în Europa. Raportul nu trebuie să se refere la întregul plan de investiții Juncker, ci trebuie să se centreze pe rolul BEI. Acesta este o chestiune importantă. De asemenea, IMM-urile, care au fost menționate de mulți colegi, în special din partea grupului PPE, sunt absolut de acord și vă mulțumesc și aștept propunerea dumneavoastră în acest sens. În ceea ce privește paradisurile fiscale, de asemenea, sunt de acord. Cred că opinia publică este de acord cu dumneavoastră. Trebuie să lucrăm mai mult în acest domeniu. Iar în ceea ce privește responsabilitatea, aceasta este deja trecută în raport. Trebuie să implicăm și actorii locali în proiecte specifice care sunt susținute de BEI. Aceasta ar fi un alt amendament important pe care să-l prezentăm și cu care sunt de acord și obligațiile de proiect care au fost menționate de mai mulți colegi de FDD, de GUE. Noi știm că acesta este un proiect pilot. Încercăm să facem o evaluare critică a acestor proiecte și să cerem BEI să o facă și la nivelul băncii. Pentru că au existat și critici și cred că Parlamentul trebuie să știe exact ce s-a întâmplat și ca banca să aibă o adevărată revizuire a acestui proiect. Este și motivul pentru care a fost menționat în acest raport, pentru că a fost primul instrument care a fost menționat, dar putem avea mai multe dezbateri pe această temă. Sunt absolut de acord și cu ce a spus colega noastră, deși nu mă ascultă acum, că ar trebui să spună ceva și în legătură cu guvernanța și, în încheiere, domnule președinte, pentru că știu că nu mai avem timp la dispoziție, pentru reprezentantul BEI aici aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Vreau să mulțumesc și băncii pentru primirea pe care mi-au făcut-o la Luxemburg. A fost într-adevăr foarte util pentru mine. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că în tot ceea ce am evoluat, evaluat, am încercat să apreciem ce a făcut până acum banca și felul în care a implementat lucruri pe care le-a cerut deja Parlamentul în rapoarte anterioare. Am declarat de mai multe ori că salutăm anumite acțiuni în domeniul responsabilității, dar, bineînțeles, rolul Parlamentului este acela de a evalua chestiunile mai critice. Nu am timp acum să mă extind asupra punctelor pe care le-ați menționat, dar sunt convins că vom avea dezbateri în detaliu pe toate aceste teme. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Am să vă spun care sunt termenele. Termenul pentru prezentarea amendamentelor pe 15 decembrie la orele 12, analiza amendamentelor pe 8 ianuarie, votul la ECON pe 27 ianuarie și votul la plenară la sfârșitul lunii martie. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct, așa că am să spun bun venit uh, președinte, uh, um, candidatului pentru funcția de președinte. Dear colleagues, please take... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a începe această audiere publică. O avem aici pe candidatul la funcție de președinte al Comitetului Unic de Rezoluție. Bun venit, doamnă doctor Elke König, aici la comisia noastră. Dumneavoastră sunteți președinta BAFIN, autoritatea de reglementare a sistemului bancar în Germania. După cum știți, doamna König a fost aleasă de către comisie în calitate de candidat pentru această funcție de președinte al Comitetului Unic de Rezoluție. Membrii grupului de lucru pentru Uniunea Bancară și alți membri au avut deja o întâlnire în camera cu un schimb de opinii cu doamna König pe 26 noiembrie, după ce ați fost alasă pe lista scurtă de candidați de către comisie și vă mulțumim acum pentru prezența dumneavoastră aici, pentru această parte informală a procesului în care membrii au avut posibilitatea să analizeze capacitățile și competențele candidatului și pentru că vă prezentați acum în audierea publică în fața comisiei noastre. Este o a doua etapă care are un rol important pentru a sublinia felul în care președintele Comitetului Unic de Rezoluție este responsabil în fața Parlamentului și, de asemenea, responsabilitatea membrilor de a lua decizia de a adopta sau nu decizia Comisiei. După cum sunteți uh, probabil conștienți, comisia se va întâlni și mâine dimineața într-o ședință extraordinară de lucru, de asemenea transmisă pe internet și publică pentru a audia alți cinci candidați pentru posturile de vicepreședinți și membri în acest comitet unic de rezoluție. Este un moment foarte important pentru noi și pentru înființarea Uniunii Bancare important pentru Comisia noastră și pentru Parlament, care are un rol decisiv în înființarea mecanismului unic de rezoluție și în definirea unei proceduri în care Parlamentul European să fie pe deplin implicat, astfel încât cetățenii europeni să fie și ei reprezentați la numirea acestui comitet și a președintelui său. Acum îmi să dau cuvântul doamnei dr. Koenig pentru prezentarea sa preliminară de aproximativ șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, membri ai Comisiei ECON, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră și să vă prezint mecanismul unic de rezoluție și sarcina importantă care îmi va fi cerută. Acest mecanism este un pilon absolut uh, necesar, cel de-al doilea al Uniunii Bancare. Dincolo de mecanismul unic de supraveghere, acest mecanism, pe baza directivei de rezoluție și redresare bancară, este absolut necesar și aș vrea să contribui la această schimbare. Atunci când băncile importante din punct de vedere sistemic vor avea dificultăți, în viitor vom fi capabili să le restructurăm în mod ordonat. Aceasta nu ar trebui să deuneze societății în ansamblul său și, și mai important, contribuabilii nu ar trebui să plătească nimic, utilizând toate mijloacele disponibile pe care le vom avea din fericire la dispoziția noastră. Posibilitățile vor fi acelea de bail-in și nu bail-out. Comitetul Unic de Rezoluție va trebui să se asigure că aceste mijloace sunt dozate în mod corect și gestionate așa cum trebuie și eu voi fi onorată să-mi asum această sarcină alături de ceilalți membri ai comitetului. Mecanismul unic de rezoluție sperăm să rezolve mai multe probleme care au legătură una cu cealaltă. Nu dorim un alt caz Lehman Brothers și vrem să ne liberăm de asemenea de nevoia sau obligația de a evita astfel de cazuri, menținând băncile pe linia de plutire cu banii contribuabililor. De aceea reafirmăm un principiu fundamental al economiei de piață, care a fost uh, anulat, cred, prea mult timp. Băncile, așa cum uh, se întâmplă și cu alte instituții, sunt responsabile pentru ceea ce fac. Și aici cred că este principalul avantaj pe care îl prezintă aceste mecanisme. Pentru mine, scopul SRM nu este acela de a orchestra o, un adevărat serviciu funerar pentru instituții mari care eșuează. Scopul este acela de a asigura stabilitate prin aplicarea unui principiu de rezoluție în mod prea proactiv, astfel încât să fim credibili și să fim disciplinați. Trebuie să spunem clar băncilor și creditorilor că nu poate să aibă încredere că statul va veni de fiecare dată să-i salveze dacă modelul lor de afacere eșuează. Planificarea credibilă a rezoluției înseamnă că SRB-ul va participa în mod activ pentru a elimina obstacolele în calea unei rezoluții rapide. Un alt element prioritar este o interacțiune foarte bună între SRM, autoritățile naționale, mecanismul unic de supervizare, comisie și, bineînțeles, Parlament. De altfel, Planificarea acestei rezoluții trebuie să fie proporțională și să țină cont de mărimea și de complexitatea instituțiilor. În cazul în care o instituție dă greș sau se află într-o situație de risc, SRM-ul trebuie să asigure condiții echitabile între statele membre și între bănci. Aceasta este valabil și dacă trebuie să utilizăm banii din fondul de rezoluție. Dar, pentru a fi cinstiți până la capăt, nu ar trebui să ajungem până la acest punct. De ce este atât de important pentru bănci să se asigure că au fonduri proprii suficiente, disponibile, care să poată fi utilizată în caz de rezoluție și astfel încât pierderile să fie acoperite de capitalul propriu și obligațiuni și banca să poată fi restructurată în mod ordonat. Deci nu este vorba aici de uh, înviere, ci de restructurare, să spun așa. Iată de ce uh, cerem niște capitaluri minime de fonduri proprii, așa numitele MREL în engleză. Prin această propunere de capacitate totală de pierdere absorbită, Comitetul de Stabilitate merge în aceeași direcție dar face un pas în plus. Pe lângă aceasta, avem nevoie de reguli prin care să asigurăm lichiditățile necesare în procesul de rezoluție, astfel încât să nu recurgem la stat. Acesta este un element pe care autoritățile de rezoluție din lumea întreagă au început deja să-l analizeze, printre care și FSB-ul și pentru că băncile mari, importante din punct de vedere sistemic, au operațiuni la nivel global, e vorba de întrebări la care se pot oferi răspunsuri doar la nivel global. De aceea este necesar ca Comitetul Unic de Rezoluție să fie un partener european de negociere puternic și să participe în redactarea, în elaborarea unui regim global de rezoluție și a unor practici de rezoluție la nivel global. Bineînțeles, aștept să fac împreună acest lucru alături de ceilalți membri ai comitetului și de celelalte părți implicate. De altfel, aceasta include o cooperare foarte bună între autoritățile gazdă și cele invitate pentru a asigura o încredere reciprocă. Și cred cu convingere că acest mecanism de rezoluție va oferi o mai mare încredere între autorități. Și am să mă opresc aici. Sunt uh, deschisă să ascult întrebările dumneavoastră. Există un singur lucru pe care aș mai vrea să îl spun. Dumneavoastră, membrii ai Parlamentului, reprezentanții ai cetățenilor europeni, veți urmări aproape ce se întâmplă cu acest comitet și acest lucru este normal. Noi vom fi responsabili în fața dumneavoastră. Este un lucru absolut logic și necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Thank you also for your words on that. Mulțumim, doamna doctor Koenig, pentru cuvintele dumneavoastră frumoase când vorbiți de responsabilitatea Comitetului față de Parlamentul European. Contăm pe aceasta. Și acum am să dau cuvântul primului vorbitor, domnul Barți. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna Căniș. Mă bucură faptul că sunteți în această seară alături de noi din nou. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, aș dori să vă transmit ceva din circunscripția mea electorală și în urma multor evenimente la care am participat în Germania. Deseori cu aceste ocazii sunt întrebat cât de departe se va merge cu rezoluția băncilor. Contribuabilii, până la urmă, vor mai trebui să plătească pentru salvarea unei bănci? Aceasta este prima mea întrebare și a doua întrebare. Dacă veți fi confirmată noua poziție, veți fi responsabilă pentru autoritatea în cadrul uh, Comisiei Europene și aș dori să aflu cum uh, vă veți uh, apăra independența și cum veți reuși să vă delimitați poziția față de conducerea politică a Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Vă voi răspunde în limba germană. În primul rând, dacă dacă vreodată contribuabilii vor mai trebui plăti, să plătească sau nu. Cred că trebuie să recunoaștem că astăzi suntem într-o poziție mult mai bună. Există uh, bănci care sunt mai bine capitalizate, există mecanismul de supraveghere unic pentru uh, băncile de mari dimensiuni și construim acum cel de-al doilea pilon al Uniunii Bancare. Pe de altă parte, nu aș dori să afirm niciodată din nou, pentru că trebuie, am creat premisele evitării pe viitor a unei situații, care, cea prin care am trecut în trecut și că există foarte, mulți, foarte multe elemente care protejează contribuabilii. Deci, suntem mult mai bine protejați în comparație cu trecutul prin care am trecut, astfel încât să fie puțin probabil ca din nou contribuabilii să trebuiască să plătească pentru salvarea unei bănci. În ceea ce privește independența față de comisie, cred că acest lucru va deveni clar abia în momentul în care voi ocupa această poziție. Din experiența trecută, ajută foarte mult dacă îți definești foarte clar pozițiile, dacă făcând parte dintr-un dintr-un organism, organismul respectiv își definește foarte clar sarcinile. Cunoașteți foarte bine situația din Germania, unde ministrul de, Ministerul de, de Finanțe are, deține supravegherea din punct de vedere al expertizei, de exemplu, dar acest lucru nu înseamnă că se amestecă în mod direct în activitatea de supraveghere. Mulțumesc! în numele uh, socialiștilor și democraților, Iacob von Weizsäcker care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă König, pentru a reveni la întrebarea colegului Balț, eu mă întrebam uh, în legătură cu facilitatea fondului de 55 de miliarde, capacitatea acestuia de a fi suficient în cazuri de criză majoră. Pentru că dacă citim uh, lucrări, studii în legătură cu criza bancară, dacă spunem că o parte vor fi acoperite de recapitalizare internă, să nu uităm că s-ar putea să fie nevoie de până la 20% din PIB. E vorba de 20 până la 40 la, de ori mai mult decât fondul de 55 de miliarde care va fi creat în următorii 8 ani. Așa că vă întreb din nou, cum credeți că uh, se va rezolva situația uh, în uh, o situație reală dacă cumva v-ați confrunta cu o criză sistemică gravă în viitor în funcția dumneavoastră. Mulțumesc! I think the, on, the... Cred, în primul rând, că trebuie să avem atitudine proactivă în planificarea fondurilor de rezoluție, ca să nu ajungem la situația în care să folosim fondul. Cum putem face acest lucru? Prin bănci mai sigure. Și zâmbeam puțin uh, peste weekend uh, uh, când se spunea că dacă mecanismul unic de supraveghere, atunci Comitetul Unic de Rezoluție va fi o organizație foarte singuratică. Nu, dorim să intervenim foarte devreme în procesul de rezolvare a unei probleme, unei probleme care apare Eh, ca să nu se ajungă la o situație de insolvență. Acum, scenarii putem inventa oricând pentru a face estimări de cât capital are nevoie băncile. Unele estimări cer aproximativ 30% dar am avut o, o criză bancară la sfârșitul secolului XIX și băncile aveau aproximativ capital în valoare de 30% din active, dar uh, dacă considerăm că acest fond va fi creat în următorii, în următorii 8 ani, eu cred că trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a împrumuta uh, dacă cu adevărat e nevoie să se acceseze fondul. Dar eu cred că dacă planificăm uh, posibilitățile de rezoluție, atunci uh, problema se va rezolva uh, parțial. Dacă cu adevărat se ajunge într-o criză enormă, poate fondul nu va fi suficient pentru a rezolva criza, dar cred că în, pentru ultima criză ar fi fost o soluție foarte bună și adaptată. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Bernd Luche de la ECR. Doamna Căniș, bine ați venit în primul rând aici în Parlamentul European, la Comisia Econ. Mă bucură faptul că v-ați angajat în reducerea uh, responsabilității contribuabililor înspre zero, deși și eu sunt puțin sceptic, la fel ca domnul Balț. Însă, când discutăm despre aceste forme de recapitalizare a băncilor din uh, Uh, fonduri uh, proprii, acest lucru nu exclude în totalitate riscurile pentru contribuabil, mai ales când vine vorba de fondurile uh, de pensii sau asigurările de viață în care contribuabilii și-au plasat economiile și acestea s-ar putea să aibă de suferit în urma falimentul unei bănci. Eu am următoarea întrebare. Dacă vă gândiți la soluții proactive, atunci înseamnă că trebuie să vă gândiți și la mecanisme de bail-in pentru a înțelege în ce măsură este nevoie de un asemenea mecanism de bail-in dacă o, o bancă se regăsește într-o, trece printr-o criză. Și aș dori să vă întreb dacă veți informa și Parlamentul European vis-a-vis -vis de măsura în care investitorii vor trebui să participe la asemenea acțiuni de salvare a unor, a unor bănci și în ce măsură um, anumite societăți de asigurare vor trebui să contribuie la asemenea mecanisme. Deci vom fi informați vis-a-vis -vis de partea procentuală în cadrul unui mecanism de bail-in care trebuie să fie finanțată de asemenea instituții financiare sensibile din punct de vedere politic. Domnule Luca, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră vis-a-vis -vis de un punct. Dacă ne, dacă ne gândim la aceste mecanisme de bail-in, trebuie să ținem cont de trei elemente. Um, suma disponibilă, capitalului disponibil într-o instituție, calitatea capitalului cum uh, reglementăm toate aceste elemente în această procedură și trebuie să răspunem și întrebării cine uh, poate să dețină aceste instrumente. În același timp, aceste, aceste uh, mijloace sunt deținute de cineva și la capătul lanțului întotdeauna se regăsește contribuabilul. Dar Uh, prin, această, prin acest mecanism al uh, cerințelor minime pentru fonduri uh, proprii și garanții eligibile, trebuie să încercăm să găsim o soluție rațională care să ne permită să luăm o decizie net, și să nu ne temem de declanșarea unei reacții în lanț. Desigur, trebuie să fim responsabili în, uh, în, în fața Parlamentului, însă cred că vom avea o discuție principială, nu detaliată vis-a-vis -vis de o instituție financiară anume. Mulțumesc. Fabio De Masi are cuvântul din partea GUE. Vă mulțumesc, doamnă König. M-a bucurat în primul rând că ați contrazis-o pe cancelara uh, Germaniei uh, în urma declarației de la uh, Brisbane. Mă bucur acest lucru și pe mine personal m-ați convins. Aș dori să mă refer la un punct și anume, acum în, în Europa discutăm despre separarea activităților băncilor și Domnul Hill a anunțat că în anumite condiții va frâna puțin uh, planurile ambițioase ale Comisiei și aș dori să vă întreb dacă considerați că este un pas în direcția bună sau în direcția greșită, pentru că cred că avem nevoie de o propunere ambițioasă a Comisiei Europene din acest punct de vedere. Și apoi aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de dez, uh, dezbaterea uh, purtată pe marginea Uh, plăților care trebuie, uh, trebuie efectuate de anumite bănci pentru a veni în întâmpinarea uh, Franței, unde Franța care ar, ar prefera un alt sistem pe baza contractelor repo și nu prin, pe baza acestor plăți directe. În ceea ce privește reformele structurale, eu întotdeauna aș pleca de la premisa că aceste reglementări sunt importante în cadrul uh, restructurării uh, un băncilor, însă nu trebuie să uităm că deja în directiva privind redresarea și rezoluția băncilor se regăsesc norme foarte importante. Deci există mod, uh, mod, modalități pentru restructurarea unor, uh, unor uh, bănci. Uh, este vorba de mecanismul unic de rezoluție, de fapt, nu de directiva privind redresarea și rezoluția băncilor. În ceea ce privește separarea tranzacțiilor uh, proprietare, da sau nu, cred că trebuie să recunoaștem că dezbaterea din Statele Unite ale Americii um, ne-a demonstrat că se poate crea printr-un nou cadru de reglement, se pot crea anumite probleme, însă, într-adevăr, această dezbatere este foarte importantă în ceea ce privește situația din Germania. Eu întotdeauna am considerat că este important să cerem uh, reforme structurale. Acest lucru a însemnat Uh, până acum că, de fapt, instituțiile financiare au, uh, au impus aceste modificări pentru că nu și-au dorit să le impunem noi. În ceea ce privește taxa plătită, plătită de bănci, este important să dispunem de aceste fonduri, pe de-o parte. Pe de altă parte, uh, trebuie să recunosc că nu cunosc foarte bine această dezbatere care se, desfac- se desfășoară aici la Bruxelles, dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că trebuie să dispunem de aceste mijloace pentru a uh, împiedica o, o tendință de uh, a ciclurilor economice. Însă, după cum am spus, nu cunosc prea bine această dezbatere. Mulțumesc. Domnul Urta sunt din partea verzilor, are cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că vă aflați astăzi alături de noi. Unele bănci uh, din uh, zona euro uh, sunt prea mari pentru a dea grăși, așa cum arată rata dobânzii foarte scăzută la obligațiuni. Vă întreb dacă în calitatea dumneavoastră de președinte a Consiliului de Rezoluție veți promova aceste obligațiuni. Da, ne vom asigura că vor exista planuri de rezoluție viabile uh, ca să fim siguri, chiar dacă sperăm să nu fie cazul, că vom uh, putea facilita rezoluția inclusiv a băncilor mari, inclusiv a celor care sunt considerate prea mari pentru a da greji sunt uh, chestiuni care depășesc chiar frontierele Uniunii Europene. Mulțumesc. Are cuvântul Marco Bali de la EFTD. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, bugetul 2013 a unei dintre cele mai mari bănci europene, Deutsche Bank, 54 de mii de miliarde sunt instrumente derivate în timp ce PIB-ul german este aproape de șase ori mai mult decât PIB-ul întregii Uniuni Europene. Doresc să-i asigurați pe uh, președintele întrerupe pe vorbitor pentru că se pare că este o problemă tehnică. Vă rog să reluați întrebarea. Acum funcționează. Deci, în bugetul 2013 a unei dintre cele mai mari bănci europene, Deutsche Bank, sunt 54,7 mii de miliarde produse derivate de 20 de ori mai mult decât PIB-ul german și de 6 ori uh, PIB-ul Uniunii Europene. Vă rog să-i asigurați pe contribuabilii germani și europeni că nu există riscuri sistemice în legătură cu acest instrument. Mulțumesc! I assume we are, never we are not discussing individual banks. N-am venit aici să discutăm despre anumite bănci în parte, dar așa cum am răspuns și la întrebarea domnului Balț, a fi sigur că nu există niciodată un risc de eșec al unei instituții bancare mari, nu putem spune. Dar ceea ce am făcut și vom face noi este să ne asigurăm pas cu pas că toate instituțiile bancare vor deveni mai sigure. Uh, și încă lucrăm la anumite aspecte legate de posibilitățile de rezoluție. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doresc să amintesc colegilor că avem 5 minute pentru fiecare întrebare și răspuns, deci puteți pune o întrebare suplimentară dacă, avem, dacă rămâne timp. Are acum cuvântul Bernard Monod. Domnule președinte desemnată, responsabilitatea dumneavoastră în calitate de președinte a Consiliului Unic de Rezoluție, Comitetul Unic de Rezoluție este enormă pentru că trebuie să uh, luptați împotriva crimelor sistemice inevitabile în Europa și uh, să decideți soarta unei bănci prin mecanismul unic de rezoluție. Ce înseamnă prin, uh, principiul ultraliberal al buy-in? E vorba de uh, alimentarea capitalului unor bănci private, făcându-i pe clienți să creadă că uh, nu vor suporta consecințele, ca și cum ei nu ar fi și contribuabili. Dar toate aceste principii care stau la baza legii noastre financiare, uh, însă nu prevedeți o naționalizare a băncilor. Clienții ar trebui să fie protejați până la 100.000 de euro, dar este un prag absolut relativ și ar putea să scadă mult în funcție de pierderile financiare uh, de acoperit. În legătură cu sistemul de rezoluție, când va fi operațional până în 2025, cu 255 de miliarde nu va putea face față impactul mai multor crize simultane. Și până atunci este cu siguranță insuficient. Prima mea întrebare este tehnică. Conform căror reguli și de cine va fi uh, uh, gestionată o criză nesistemică, adică în afara celor mai mari bănci europene vizate de mecanismul unic de supraveghere, de dumneavoastră sau de autoritățile naționale? A doua întrebare se referă la modul în care mm, vedeți postul dumneavoastră. Veți salva băncile private pentru a evita o contagiune a crizei și uh, sau uh, veți uh, proteja pe consumatori ca să nu-și piardă concret patrimoniul. Cred că contribuabilii vor fi foarte atenți, atenți la răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai întâi, întrebarea dumneavoastră în legătură cu băncile mai mici. Autoritățile de supraveghere naționale se vor ocupa de acestea în strânsă cooperare și, practic, în cadrul me mecanismului unic de rezoluție. Avem, practic, o uh, sarcină dublă de a crea un, uh, condiții echitabile cu standarde egale în toată Uniunea Europeană, dar pentru băncile uh, Uh, mai mici, autoritățile naționale de rezoluție se vor ocupa de acestea. În ceea ce privește salvarea băncilor, cu siguranță e clar că băncile funcționează într-un mediu uh, cu risc nu suntem într-o, uh, într-o situație în care uh, pierderile sunt publice și câștigurile private. Deci e nevoie de protecție atât um, a cetățenilor care își pun de uh, economiile în bănci, dar și pentru întregul sistem. Trebuie să avem atitudine proactivă um, pentru a ne pregăti pentru astfel de situații de criză. Mulțumesc. Are cuvântul acum Danuta Hübner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă König. Cu toții considerăm că mecanismul de rezoluție a fost creat pentru că e mai bine ca aceste aspecte să fie rezolvate la nivel european, pentru că pot fi mai bine rezolvate la, sisteme, la nivel european. Dar știți foarte bine că există multe domenii foarte importante pentru uh, eficiența mecanismului unic de rezoluție în general și al uh, Comitetului Uh, în care nu există o armonizare și în care uh, aspectele naționale încă sunt dominante. Și știți din activitatea noastră precedentă că avem o serie de practici de supraveghere în Uniunea Europeană. Există și standarde de contabilitate diferite, combinații diferite de reguli, avem uh, și uh, reguli naționale privind insolvența care nu au fost armonizate. Sunt lucruri care vor afecta mult povara uh, asupra Comitetului Unic de Rezoluție, inclusiv autoritățile naționale, uneori sunt în bănci, alteori sunt independente. Deci eu vă întreb în ce măsură toate aceste aspecte specifice naționale care încă există uh, pot să vă complice munca și uh, ce consecințe pot avea asupra uh, eficacității activității uh, comitetului. Și dacă vi s-ar cere să sau ați putea să armonizați rapid anumite domenii ale activității dumneavoastră, ce ați face? Ați uh, armoniza regulile naționale privind insolvența sau altceva? Ce este cel mai important de armonizat? Uh, deci care este efortul legislativ de armonizare cel mai important în momentul de față pentru a vă, face, a vă facilita activitatea? Aș începe spunând că ne confruntăm cu practici diferite în statele membre în domeniul supravegherii și rezoluției, sau mai ales în ceea ce privește rezoluția, pentru că unii sunt doar la început în ceea ce privește rezoluția și, cu siguranță, când e vorba de rezoluție, legile naționale privind insolvența, practicile de evaluare sau Uh, dreptul comercial, diferențele la nivel de drept comercial uh, sunt importante. Dar sunt optimistă pentru că am văzut în cadrul mecanismului unic de supraveghere că s-a putut coopera bine, nu am fost întotdeauna de acord, dar am avut cu toții același obiectiv și am reușit să uniformizăm multe reguli. Mai sunt încă multe de făcut și ambiția mea este ca și pentru mecanismul unic de rezoluție să creăm, să facem în așa fel încât rețeaua autorităților de supraveghere cu cunoștințele lor și perspectiva europeană sau a zonei euro care să avanseze împreună nu își spune că trebuie să avansăm mai repede în domeniul dreptului comercial decât în dreptul uh, uh, insolvenței. Cred că avem nevoie de un sistem de bază uniform, dar care poate fi însă național în ceea ce privește garantarea depozitelor, dar uh, Trebuie totuși să recunoaștem că am făcut multe cu directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor, care rezervă multe probleme transfrontaliere băncile importante din punct de vedere sistemic, însă au uh, activități importante în Asia, în Statele Unite și așa mai departe. Deci, directiva privind realizarea și rezoluția se oprește la granițele Uniunii Europene și trebuie să facem progrese cât mai rapide la nivel contractual uh, mai repede. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Alfred Sant. Euh, da, mulțumesc. Vreau să preiau întrebarea domnului Baie, care nu poate fi prezent astăzi aici. Comisia Europeană v-a propus, uh, în calitate de președintă a acestui comitet, pentru zona euro și pentru a gestiona lichidarea băncilor care au probleme. Acest mecanism de rezoluție unică a băncilor în zona euro, care are un fond finanțat de bănci și ar trebui să aibă 55 de miliarde de euro până în anul 2024. Mecanismul comun de gestiune și de soluționare a, a crizelor financiare este un pilon al Uniunii Bancare pentru a evita noi crize financiare în Europa. Însă, în ciuda unei restricții pentru reglementări, băncile fac investiții în continuare în produsele toxice. Testele de rezistență făcute de BCE au arătat că aceste bănci sunt în continuare fragile. Două din șase bănci nu au reușit la aceste teste de rezistență. Și atunci vreau să vă întreb care sunt concluziile dumneavoastră și care ar fi obiectivele pentru aceste bănci care au eșuat. Întrebarea venită din partea domnului Baie. Uh, I think first of all... În primul rând, Eu interpretez testele de rezistență într-un mod un pic de di diferit față de dumneavoastră, pentru că tocmai am depășit criza financiară, am trecut printr-o perioadă foarte grea, dar există în continuare o serie de bănci care au eșuat la acest test și avem un proces de reabilitare, să zicem, pentru aceste bănci. Singurul răspuns sau singura soluție pe care vă pot prezenta la întrebarea dumneavoastră este că trebuie să existe o cooperare foarte bună între mecanismul unic de supervizare și Comitetul unic de rezoluție, pentru că supervizarea băncilor depinde de acest mecanism unic și aceasta depinde într-o oarecare măsură de capital, în mare măsură de evaluarea riscurilor la nivelul băncilor și de planificarea posibilităților de rezoluție, să spunem, pentru bănci. Cu planificarea pe care ei o fac, alături de planificarea de rezoluție făcută de Comitetul Unic de Rezoluție. Aceste două elemente împreună ar trebui să permită băncilor să facă față riscurilor cu care se confruntă în bilanțul lor contabil. Bineînțeles că există chestiuni care nu pot fi rezolvate și atunci te poți întreba de unde să iei capitalul necesar pentru a acoperi astfel de riscuri. Deci e vorba de o cooperare foarte bună între uh, autoritatea de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Împreună cred că se poate găsi o soluție. Mulțumesc. Și acum domnul Hockmark. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ținând cont de contextul actual al băncilor europene și a stimulentelor existente, dumneavoastră considerați că băncile în ziua de astăzi își asumă mai mult risc sau un risc excesiv cu speranța că vor fi salvate de state sau ați spune mai degrabă că a existat un proces de capitalizare, pentru că testele de rezistență au arătat că există anumite dificultăți pentru unele bănci. Dumneavoastră, cum interpretați aceste teste? Credeți că este din cauza speranței că, sau a prezumției, să zicem, că vor fi salvate de stat? Și credeți că acest mecanism uh, a schimbat această speranță a băncilor? Aceasta este percepția mea cel puțin. Da, foarte scurt pentru a răspunde. Sunt de acord cu dumneavoastră că există o schimbare și din punct de vedere obiectiv exterior, dacă vedem ce au făcut agențiile de rating ele au uh, preluat acea garanție parentală, cum era numită, de la băncile suverane. Și ele sunt acum responsabile pentru ceea ce fac, atât pentru lucrurile bune cât și pentru cele rele. De aceea, cred că și ținând cont de perspectiva mea, uh, de experiența pe care o am din Germania, în ultimii ani, am văzut că a existat o creștere de capital, însă asta nu înseamnă că toate băncile se află acolo unde ar trebui să ajungă în ziua de astăzi, dar sunt de acord cu ipoteza dumneavoastră și uh, sper că um, aceste bănci au primit, sperăm totuși să fi primit acest mesaj, dar s-ar putea să mai aibă nevoie de ceva timp. Mulțumesc. Domnul Sand, vă rog, încă o dată, vă dau cuvântul. Da, doamnă König, vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumită cu arhitectura Uniunii Bancare și cu competențele și puterile mecanismului unic de rezoluție. Nu considerați că acestea au fost um, dictate prea mult de compromisuri politice? De exemplu, competența comitetului dumneavoastră de a interveni este foarte restrânsă în Germania față de alte țări precum Franța. Credeți că aceasta nu face să existe un dezavantaj de tratament față de unele state membre. Pe de altă parte, considerați că criteriile politice nu vor afecta deciziile pe care va trebui să le ia Comitetul Unic de Rezoluție și care considerați că sunt uh, aturile dumneavoastră pentru a face față problemelor din Malta sau Cipru sau ce se va întâmpla cu băncile mai mari din Germania sau Franța. O ultimă întrebare deciziile de cooperare și coordonare între FMI și SRM. Credeți că poate exista o astfel de cooperare și dacă da, cum se poate dezvolta ea? Da, competența de a interveni cred că am văzut cu toții articole în presă în legătură cu acest mecanism destul de complex. Eu una sunt o persoană foarte pragmatică și țin cont de contextul în care trebuie să acționez. S-ar putea să ajungem la o clasă de revizuire, un moment în care liderii politici să considere că există o soluție mai bună. Însă, pentru a fi sinceră, pentru mine este important să fim proactivi să avem rezultate de pe urma evaluării și să nu stăm cu brațele încrucișate să așteptăm să vină weekendul. Cât de încrezătoare sunt sau nu că influența politică se va simți mai mult pentru țările mici față de cele mari, băncile mici versus cele mari. Cu toții cred că luptăm pentru cauza europeană și pentru un tratament egal pentru toată lumea și asta pentru mine înseamnă proporționalitate și în ceea ce privește planificarea intervențiilor de rezoluție. Bineînțeles, nu se aplică aceleași planuri pentru bănci mici sau pentru bănci mari, complexe, bănci internaționale, dar e clar că sistemul se aplică pentru toată lumea, chiar dacă e nevoie de intervenții majore. Deci cred că e vorba de un sentiment uh, personal. Ar fi greu să mă oblige cineva să fac ceva ce nu considera fi rezonabil. Pe de altă parte, la ultima întrebare pe care ați pus-o, cred că ar fi important pentru comitet și pentru mecanismul de rezoluție să fie cu adevărat un mecanism european, o voce europeană care să fie auzită care nu este doar de natură tehnică pentru a rezolva și a elimina obstacolele de natură transfrontalieră în vederea rezoluției. Dar dacă ajungem la argumentele pe care le prezintă alții, eu una am tendința să le ascult, dar până la urmă sunt convinsă că la comitet se va lua o decizie înțeleaptă și vom propune acele soluții și vom vedea cu ce rezultate. Dar e greu întotdeauna să te pronunți, să spui ce vei face atunci când vei avea de-a face cu o situație dificilă. Mulțumesc și acum Brian Hayes. Da, mulțumesc, domnule președinte, și bun venit la comisia noastră, invitatei noastre. Trei întrebări foarte scurte. Nu știu dacă ne puteți spune care este nivelul de cooperare între SRB și SSM. Cum credeți că ar trebui să se practice această cooperare? Pentru că avem un sistem foarte uh, puternic cu testele de rezistență la nivelul mecanismului de supervizare unic și aceste teste au fost făcute um, la momente foarte potrivite și am citit studii că și alte state care nu sunt în zona euro se pot alătura acestui mecanism într-un proces de internaționalizare, de globalizare. Și doamna Noier, care a fost întrebată care este legătura sa cu BCE-ul, a fost interesant răspunsul pe care l-am ascultat. Care este legătura cu SRF-ul, deci cu fondul de rezoluție, acesta va avea legătură cu bugetul european sau nu? Și cum vom avea aceste proviziuni și care va fi injecția de fonduri? Dacă aceasta va depinde de bugetele transnaționale sau nu. Și o ultimă întrebare. Probabil că știți uh, argumentul de tranziție care a fost prezentat de unii, că ar trebui să existe o intervenție în perioada de tranziție până când fondul va fi pe deplin operațional, când se va lămuri fiecare stat membru ce contribuție va face. Care este părerea dumneavoastră? Și vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Da, dacă e vorba de cooperare între comitet și mecanismul de rezoluție, cred că e vorba de o cooperare foarte strânsă, absolut necesară. Mecanismul unic de supervizare este cel care realizează supravegherea, dar pe de altă parte este și prima instituție care să se pronunțe în legătură cu falimentul sau posibilitatea de faliment a unei bănci. Doar acest mecanism este cea care poate face presiuni în acest sens și Știind cum lucrează acest mecanism, sper să nu fie necesar, pentru că până acum s-au descurcat foarte bine. Mă aștept la o cooperare foarte strânsă în ceea ce privește planurile de redresare care lipseau înainte și, de asemenea, planificarea pentru rezoluție, pentru că un element fără celălalt nu poate exista și există nevoia și de coordonare cu băncile pentru că altfel ele nu înțeleg exact ce vrei de la ele. Iată răspunsul scurt și m-aș aștepta la o cooperare foarte bună aici. Referitor la fondul pentru rezoluție, încotro m-aș îndrepta. Cred că aș avea o altă etapă înainte de cea pe care ați menționat-o dumneavoastră, și anume posibilitatea ca fondul să împrumute sau să aibă o posibilitate de împrumut de urgență. Aceasta ne-ar evita să ne gândim la posibilitatea sau nu de a accesa fonduri naționale sau la nivel european. Și aici va trebui să vedem dacă aceste fonduri uh, vor veni de pe piața privată sau de la alți actori care doresc să participe la aceste împrumuturi. Eu cred uh, că există posibilitatea de a evalua și alte posibilități de finanțare. Și ultima întrebare, dacă puteți să o repetați, vă rog că nu știu dacă am înțeles-o bine. Da, acum mă aduc aminte, mulțumesc. Pe anul 2015, acesta este anul programat pentru Comitetul Unic de Rezoluție și 2014 pentru Mecanismul Unic de Supervizare. Dar cred că ar trebui să începem imediat o cooperare strânsă cu autoritățile naționale, să nu pierdem timpul, pentru că din câte am înțeles eu, din dezbaterile care au avut loc la nivel național, dar și din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile naționale, Cred că tocmai am început și ar fi bine să facem primii pași împreună pentru a vedea care sunt intențiile acestui comitet, încotro dorim să ne îndreptăm și să stabilim încă de pe acum, pentru că avem manualul de supervizare și să avem și manualul de rezoluție pentru a merge în paralel. Aceasta ar, autori, ar um, ajuta autoritățile naționale și, pe de altă parte, ar fi bine să spunem clar ce dorim pentru ca toate băncile să știe la ce se așteaptă. Și aici ne întoarcem la argumentul că ar trebui să se aștepte că să fie necesar să aibă grijă de propriile lor riscuri. Da, eu în principiu n-am nimic împotriva perioadei de tranziție pentru această finanțare, deși unii poate nu sunt de acord pentru că au probleme de rezolvat da, eu mă referam la tranziția muncii noastre de la nivel național la nivel european. Acum, în ceea ce privește tranziția pentru plăți, ar trebui să văd întâi detaliile, pentru că eu, în principiu, nu sunt împotrivă. Am înțeles care este problema din punctul de vedere al lichidităților, dar din punctul de vedere al capitalului, cred că e clar că nu ne putem situa în poziția în care atunci când chiar ai nevoie de fonduri să ți se spună nu, nu avem fondurile necesare, deci nu poți accesa. Nu. Nu putem fi prociclici, dar pe de altă parte înțeleg și problema lichidităților. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nina Ghil. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna König. S-au făcut reforme considerabile în sectorul financiar, dar mai rămâne o problemă în picioare și anume cea a băncilor prea mari pentru a da faliment, așa cum sunt numite, sau prea complexe pentru a fi afectate de rezoluție. Problema este că aceste bănci primesc în continuare subvenții implicite și prin aceasta au costuri de finanțare foarte ieftine. Vreau să vă întreb cum veți face față acestei probleme continue a băncilor prea mari pentru a da faliment și ce considerați că trebuie să facă în reforma structurală a băncilor și separarea activităților în sectorul bancar. În al doilea rând, pentru eventualitatea unei crize sistematice grave, va fi foarte greu să se aplice acest mecanism de rezoluție pentru că nici la nivel european nu există un mecanism de arbitraj în sectorul bancar până în ziua de astăzi. Cum puteți interveni pentru băncile mari sistematice care a, sunt funcționale sub mai multe regimuri de supervizare în perioada de criză și asta ținând cont și de problema rezolvării situației băncilor din trecut, cum ar fi cazul Fortis și altele. Da, mulțumesc. Cred că toată lumea este de acord că băncile mari, și asta nu e valabil nu doar pentru zona euro, ci în general, dacă trebuie să intervii la bănci foarte mari, aceasta înseamnă aproape întotdeauna a, o adevărată problemă. Însă, pe de altă parte, nu există o altă soluție decât ca acele bănci să aibă un plan de rezoluție foarte puternic, un plan de redresare, bineînțeles, dar și unul de rezoluție și, mai mult decât atât, să se rezolve problemele de natură structurală atunci când e vorba de astfel de bănci, cred că prea mari e pentru a, a da faliment, se centrează prea mult pe mărimea, pe dimensiunea lor. Eu aș spune mai degrabă prea complexe, prea, a, prea complexe din punctul de vedere al organizării pentru a da faliment. Și din acest punct de vedere, comitetul și mecanismul ne oferă instrumentele necesare pentru a interveni. Însă dumneavoastră ați atins un punct sensibil pentru care nu avem încă o adevărată soluție. La toate aceste bănci despre care vorbează dumneavoastră, toate acestea acționează la nivel global și nu există o, o autoritate de reglementare la nivel global și asta înseamnă că probabil că va trebui să facem ce am făcut și în trecut, să ne întoarcem la nivelul național și să ne bizuim pe ce se întâmplă acolo. Avem și grupurile de uh, rezolvare a crizelor, cum sunt ele numite, în care mai multe jurisdicții lucrează mână în mână și unde trebuie să se ajungă la un acord în legătură cu planul de rezoluție, iar după aceea trebuie să se ajungă la un acord și asupra finanțării pentru diversele părți ale grupului. Aceasta poate fi la scară mică sau la scară mare. Pentru că dacă se ajunge într-adevăr într-o situație de criză eu spuneam că cea mai mare încredere o am în uh, celelalte autorități de reglementare. Dacă autoritățile naționale vor avea încredere în noi și viceversa, aceasta va fi în beneficiul tuturor, pentru că altfel nu vom face decât să ne ridicăm obstacole unii în calea celorlalți și să evităm, practic, uh, o rezoluție la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc pentru a clarifica acest punct. Doriți? Sunteți uh, pregătită să discutați cu grupul de gestionare a crizelor? Da, aceste grupuri sau aceste comitete trebuie oricum să fie formate, dar pentru băncile mari este vorba de grupurile de gestionare a crizelor, pentru că din acestea fac parte și alți actori din afara jurisdicției europene. Așa cum Regatul Unit și Statele Unite ale Americii au anunțat de, de, de curând, au pregătit deja unele planuri uh, pentru situațiile respective, s-au gândit la ce anume ar fi nevoie într-o anumită situație, pentru că este nevoie să știi care va fi și reacția celorlaltor uh, actori, să există o încredere între autoritățile de reglementare, respectiv între autoritățile de rezoluție din aceste domenii. Mulțumesc, domnul Langen. Vă mulțumesc, doamnă König. Pregătirea dumneavoastră profesională este bine cunoscută și domeniul în care urmează să activați pe viitor este necunoscut. Tocmai de aceea există atât de multe în, întrebări. Știu că în calitatea de președinte Autorității Federale de Supraveghere Financiară faceți parte și din Comitetul Basel, care a criticat părți ale, ale cadrului de reglementare european, de exemplu anumite derogări uh, prevăzute pentru instrumentele derivate, riscurile de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii, abordarea față de datornicii la stat, de asemenea, și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră generală față de cadrul de reglementare pe care l-am decis noi până acum și oare este vorba de o supra-reglementare, așa cum spun unii, sau este o reglementare prea diluată față de ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii sau um, cele decise sunt, uh, pot, pot fi acceptate? Vă mulțumesc. Aș putea să vă mulțumesc pentru compliment. În primul rând, aș putea să vă o precizare. Nu eu sunt uh, membru în comitetul Basel, ci uh, un director responsabil, însă desigur cunosc evaluarea comitetului Basel și și uh, Trebuie să recunosc că eu m-am speriat puțin în ceea ce privește declarația privind uh, datornicii de stat. Cunosc foarte bine situația, însă, de regulă, Cred că, cred că nu, sunt, nu sunt de acord în totalitate cu această afirmație, însă pentru a nu intra într-o discuție între experți, uh, Înțeleg și accept că nu există nicio datorie care să nu aducă cu sine un anumit risc, deci abordarea vis-a-vis -vis de trata- tratamentul datoriilor suverane este o discuție care trebuie purtată. În ceea ce privește derogările și diferențele, cred că acestea sunt, uh, pot fi întemeiate. Uh, Însă, care este părerea mea generală față de noul cadru de reglementare? Am ajuns într-o fază de renunțare la reglementare. După criza financiară am trecut printr-o fază de reglementare. Acum cred că am ajuns la punctul în care, din punctul de vedere al reglementării băncilor, am pus uh, elementele, am stabilit elementele esențiale. Acest lucru nu este valabil pentru uh, Um, celelalte instituții financiare, uh, pentru că dacă este să ne uităm la situația de, de pe marile burse, uh, cred că mai, mai avem anumite lucruri de făcut, însă, din punctul meu de vedere, am ajuns în faza de punere în aplicare și trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește respectării uh, regulilor care sunt uh, impuse tuturor, de să ne asigurăm că acest cadru de, de reglementare este respectat în aceeași măsură de toată lumea. Vă mulțumesc. Doi colegi au dorit să ia cuvântul în cadrul intervențiilor spontane. Avem suficient Uh, timp pentru acest lucru și dau cuvântul lui Bern Luca, urmat de Fabio Di Masi. Uh, doamnă König, aș dori să revin la prima mea întrebare. Înțeleg că în spatele unui investitor până la urmă se ascunde un contribuabil. Pentru mine a fost important să mă refer la faptul că anumite vehicule de investiții dacă este vorba de asigurare de viață, o asigurare de pensii, un investitor este convins că își creează o asigurare pentru uh, când va fi în vârstă și că nu există aceleași riscuri. Din uh, acest punct de vedere, există o sensibilitate vis-a-vis -vis de toate aceste fonduri în momentul în care discutăm de mecanismele de bail-in. Și aș dori să vă întreb dacă în asemenea uh, cazuri veți uh, recurge, dacă trebuie să recurgeți și la aceste fonduri, veți uh, transmite această, acest lucru și Parlamentul European și în ce măsură veți face acest lucru? Da, cred că nu ne înțelesesem unul pe celălalt înainte. Cred că, într-adevăr, trebuie să ne gândim, trebuie să întrebăm cine în ceea ce privește fondurile cele mai expuse, cine ar trebui să, le, cine ar trebui să dețină aceste fonduri pentru situația unui bail-in. Și uh, s-a luat decizia ca nu uh, băncile, respectiv în ceea ce privește capacitatea de absorție în caz de pierderi totale, uh, aceste fonduri să nu, uh, să nu ducă la o reacție în lanț în rândul uh, băncilor. Și cred că această idee poate fi extinsă și în cazul altor uh, investitori, însă ar trebui să lucrăm în liniște și este și în mod evident dacă ne vom recurge la asemenea soluții, va trebui să le discutăm cu Parlamentul European. O soluție pentru mine nu ar fi acceptarea anumitor investitori de la participarea într-un mecanism bail-in, ci pentru anumiți investitori să uh, prevedem anumite plafoane de risc, cât anume ar putea investi în asemenea uh, instrumente. Mulțumesc, Fabio De Masi. Äh, Întrebarea mea uh, voi continua în engleză datorită pentru a susține diversitatea lingvistică în, acest, în această comisie, să nu se stârnească senzația că predomină limba germană. Ați spus că există anumite puncte neacoperite care nu fac parte din sectorul uh, bancar. Uh, știm că există și alte uh, instituții care oferă credite și care nu sunt instituții bancare și v-ați referit la câteva puncte acum. Um, în ceea ce privește renunțarea treptată la SINEVS, aș dori să vă întreb dacă ar trebui să respectăm uh, recomandarea uh, acestui comitet de supraveghere, conform cărora, căruia aceste instituții ar trebui să respecte aceleași standarde ca băncile, să aibă o licență uh, asemănătoare, similară cu cea deținută de o bancă, pentru că desfășoară aceleași, același tip de activități. În calitate de membru al acestui comitet, în general, sunt de acord cu poziția acestui uh, comitet. În ceea ce privește sinavurile, nu cred că acesta ar trebui să dețină o licență precum are uh, o autorizație cum dețină o, o bancă, dar sunt de acord că înțeleg această logică. Dacă un fond SINAV este face parte dintr-un fond cu o, o valoare variabilă. Însă la, ce mă, însă la ce mă refeream înainte în ceea ce privește celelalte domenii nereglementate, um, la contrapartidele centrale, de exemplu, care reprezintă o mare realizare pe de-o parte, pentru că uh, reprezintă o platformă care permite organizarea multor uh, tranzacții, pe de altă parte reprezint, au, au devenit o problemă sistemică, pentru că există doar câteva și dacă una, una dintre aceste contrapartide centrale va, va da greș, atunci va trebui să ne gândim cum va, cum, care va fi soluția pentru că este foarte dificil să ne gândim la un proces de rezoluție a unei contrapartide centrale și este o temă pe care nu ar trebui să o uităm. Vă mulțumesc, domnul Langen a dorit să revină. Foarte pe scurt, în ceea ce privește contrapartidele centrale, suntem în faza de punere în aplicare a directivelor privind instrumentele derivate și ați spus că există anumite derogări pentru instrumentele derivate în anumite scopuri și pentru fondurile de pensii. Uh, și în ultima dezbatere pe care am avut-o cu autoritatea privind fondurile de pensii, am uh, înțeles că această perioadă de trei ani de zile trebuie acoperită, această perioadă de, de, de tranziție trebuie acoperită și Comisia Europeană a propus să existe o, de, o derogare pentru fondurile de pensii. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Uh, voi fi foarte sinceră, am auzit o singură dată amintită această temă, deci în mod sincer nu vă pot uh, oferi un răspuns uh, foarte bun. Vă promit însă că mă voi interesa și voi reveni cu un răspuns. Thank you. Mulțumesc, doamna dr. Koenig, pentru această audiere foarte interesantă. Mulțumesc tuturor colegilor. Știți că vom că, că mâine vom audia și pe ceilalți candidați pentru Comitetul de Supraveghere. Pe data de 15 decembrie va avea loc uh, votul în Comisia uh, ECON, pe data de 16 decembrie votul în uh, plenară. Vă mulțumesc din nou declar închisă reuniunea noastră.